So, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, stimați uh, eurodeputați, dragi colegi, dragi participanți, e o plăcere pentru mine să vă urez bun venit la această audiere publică cu privire la impactul disruptorilor uh, uh, endocrini asupra sănătății publice Uh, avem o audiere comună a Comisiei de Petiții împreună cu uh, Comisia ENVI. Aș dori să spun uh, câteva informații practice, în primul rând. Aș dori să vă informez că avem interpretare în toate limbile oficiale ale comisiilor noastre, cu excepția limbilor estonă și slovenă. Colegii din Estonia și din Slovenia Uh, trebuie să ne scuze, se pare că sunt probleme de organizare. Fiecare vorbitor va primi 10 minute ca să-și prezinte punctul de vedere. Ambele runde de dezbateri vom, vor fi urmate de o dezbatere cu întrebări și răspunsuri cu membrii, cu experții și cu participanții la această audiere. De asemenea, aș dori să vă informez că această reuniune este transmisă pe internet. La audierea de astăzi vom discuta uh, probleme, uh, preocupări de sănătate legate, cu, uh, legate de uh, disruptorii endocrini. Mai multe petiții au fost primite pe acest subiect, uh, subliniind uh, faptul că e o preocupare majoră pentru cetățenii europeni. Audierea este împărțită în două dezbateri. Prima dezbatere va discuta abordarea Uniunii Europene Uh, legată de perturbatorii uh, endocrini, deci dacă această abordare este corectă și dacă trebuie să fie modificată pe viitor. A doua dezbatere va aborda uh, cunoștințele științifice și mai ales efectele acestor substanțe asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane. Aș dori să vă urez o dezbatere cât mai interesantă și mai rotnică și acum aș dori să-i prezint pe participanții la prima rundă de dezbateri. Voi fi președintele acestei uh, dezbateri cu tema uh, perturbatorii endocrini uh, reglementează Uniunea Europeană în mod corespunzător. Experții noștri vor fi în primul rând domnul Conor Clenagan, apoi doamna Elis Bernard, bun venit amândurora, și doamna Natasha Cingotti, E o plăcere să vă uh, cunosc pe toți trei. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru participare. Acum aș dori să dau cuvântul domnului uh, Conogor Clenagan de la Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Ok. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere. Aș dori să vă prezint o prezentare foarte scurtă a activității noastre al agenției ECA, deci Agenția Europeană pentru Produse Chimice, mai acest, în acest domeniu al perturbatorilor endocrine. Aș dori să vă spun în ce constă activitatea noastră cu privire la substanțele chimice. Noi uh, punem în aplicare regulamentul RICH, uh, apoi regulamentul privind clasificarea, etichetarea, împachetarea, apoi uh, Um, regulamentul cu privire la consimțământul prealabil în cunoștință de cauză și biocidele, sigur, uh, în cooperare cu Comisia, cu statele membre și cu uh, factorii implicați. Uh, în punerea în aplicare acestor texte legislative, am colectat informații foarte vaste, mai ales în ceea ce privește substanțele chimice și proprietățile lor. Și toate aceste informații ne ajută să evaluăm uh, riscurile acestor substanțe chimice și să uh, punem în aplicare măsuri de uh, siguranță. Ori că e vorba de măsuri de reglementare și de control puse în aplicare de către statele membre sau de măsuri de control la nivel de industrie. ECA este implicată și în noi domenii Uh, care figurează aici pe uh, diapozitiv, nu o să intru în detalii, dar rolul nostru uh, se extinde mai ales în ce privește gestionarea substanțelor chimice. În contextul RICH avem mai multe procese în curs, în primul rând înregistrarea, sistemul de informare care este înlesnit de către ECA, industria ne pune la dispoziție aceste informații, apoi evaluări a dosarelor și evaluarea ale substanțelor. Noi um, Uh, împreună cu autoritățile competente din statele membre, cerem informații suplimentare și apoi uh, tot ce ține de uh, armonizare, de etichetare, de clasificare, restricție. Deci toate aceste procese sunt folosite pentru a sprijini măsurile de gestionare. Dar o să revin mai târziu la aceste aspecte. Cum sunt reglementați acești perturbatori endocrini? Uh, ECA pune în aplicare uh, o strategie integrată de reglementare pentru a gestiona toate aceste substanțe care sunt uh, înregistrate în Europeană și în parte, ca parte a acestei strategii am spus deja că avem o bază de date imensă de înregistrare pe care o folosim pentru a analiza deci pentru aceste substanțe chimice care e folosită pentru a uh, verifica aceste substanțe. Uh, examinăm uh, expunerea și utilizarea substanțelor periculoase, astfel încât să identificăm substanțele care necesită măsuri, deci substanțele cu risc ridicat. Deci acesta a fost procesul de uh, monitorizare. Înregistrarea împreună, deci datele de înregistrare și cu alte date uh, sunt uh, um, verificate în mod sistemat și uh, identificăm substanțe candidate care necesită o analiză aprofundată. Uh, Uh, deci uh, încercăm să uh, înregistrăm toate aceste substanțe cât mai detaliat. Acum trecem la partea următoare, respectiv la generarea de informații suplimentare și evaluare. Avem procesul de evaluare care ne ajută să Uh, colectăm informații suplimentare cu privire la aceste substanțe când considerăm că e uh, necesar, deci când înregistrarea și evaluarea nu au fost uh, suficiente și noi avem un rol, deci avem un plan de acțiune comunitar pentru evaluarea acestor substanțe, a proprietăților lor. Și aceste substanțe, deci perturbatorii endocrini, fac parte din acest plan de acțiune în baza proprietăților lor Uh, avem un grup uh, de experți pentru aceste substanțe care să sprijine uh, statele membre în evaluarea acestor substanțe. Și sigur că se generează informații și industria este obligată să țină cont de aceste informații pentru a asigura securitatea. La grupurile noastre, deci la grupul de experți pentru perturbatorii endocrini, ne bazăm pe definiția Uh, din, deci e vorba de substanțe exogene care pot avea uh, efecte negative asupra sănătății, asupra organismului uh, și uh, asupra uh, subpopulațiilor. Apoi, ținem cont și de avizele și de uh, expertizele publicate de către uh, grupurile sau de, de, de experți și încercăm să ținem cont și de activitatea OCD-ului, de exemplu, Uh, deci, uh, activitatea în acest uh, domeniu al testării, pentru că la acest grup de lucru cu privire la perturbatorii endocrini, dezbaterile vizează mai ales informațiile care vor fi necesare pentru a verifica dacă o substanță este considerată perturbator endocrin sau nu. Deci cam 80% din dezbaterile noastre vizează această dezbatere și tot ce face OCD-ul e foarte util. Și, în fine, avem uh, gestiunea riscului uh, prin reglementare. Uh, deci autorizarea este un instrument pentru a ne asigura că oferim nivelul cel mai mare de protecție până când substanța respectivă este înlocuită și am identificat 12 substanțe care se află pe lista candidaților care se pare că au proprietăți de perturbatori endocrini, deci printre care și ftalații și fenolii, inclusiv BPA-ul care au făcut obiectul petițiilor. Uh, substanțele uh, respective fac obiectul uh, cerinței de autorizație și a restricțiilor. Datele RICI și identificarea acestor proprietăți pentru perturbatorii endocrini pot fi folosite pentru a lua măsuri în conformitate cu alte legislații și mai multe texte legislative europene se referă la aceste proprietăți ale perturbatorilor endocrini. Și aici vă pot spune câte ceva despre produsele biocide și de produsele fitosanitare criteriile pentru perturbatorii uh, endocrini pentru biocid și pentru PPE, de deci produse de protecție a plantelor, sunt, uh, se, bază pe, se bazează pe uh, definiția Organizației Mondiale a Sănătății. Deci avem aceeași bază pe care o folosim pentru identificarea acestor substanțe uh, pentru regulamentul RICI. Și ECA, împreună cu EFSA și cu uh, grupul comun de cercetare, Uh, publică uh, linii directoare pentru a identifica aceste substanțe. Am uh, consultat și factorii implicați în faza de întocmire acestor linii directoare și am organizat și o consultare publică și documentele vor fi publicate în iunie 2018. În încheiere, RICH pune la dispoziție informații și, și, și instrumente pentru identificarea acestor perturbatori endocrini. Uh, sigur că încercăm să îmbunătățim calitatea datelor și cantitatea lor și să urgentăm uh, procesul de identificare. Uh, e o prioritate pentru noi. Procesul poate să fie îndelungat în evaluarea acestor proprietăți ale substanțelor de perturbatori endocrini. Avem nevoie de informații suplimentare. Durează ceva până le obținem apoi uh, obligații pentru industrie ca să se asigure că înlocuiesc în mod, uh, deci cu, cu securitate și siguranță maximă aceste substanțe, dar uh, din punctul de vedere ECA, în conformitate cu RICI, am impus controle mai severe asupra acestor substanțe deja deci perturbatorilor endocrini. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim și noi, domnule Conor Flanagan, Ehm, întrebările vă vor fi adresate la sfârșitul uh, dezbaterii. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Alice Bernard. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. So you, you've... Mulțumesc. Tocmai ați uh, auzit punctul de vedere al autorității de reglementare. Eu vreau să vorbesc din perspectiva juridică mi s-a cerut să fac o prezentare despre felul în care dreptul comunitar reglementează perturbatorii endocrini nu doar uh, cu uh, RICI. E o provocare să vorbesc doar 10 minute, dar am să fac uh, cum pot. Um, Just a, a few words on, on Câteva cuvinte despre organizația pentru care lucrez, Client Earth. Știți că uh, mediul înconjurător nu poate să angajeze avocați așa cum poate să o facă industria, așa că noi am hotărât că vom fi avocații uh, mediului înconjurător. De ce Uniunea Europeană are datoria de a reglementa perturbatorii endocrini? deoarece aceste substanțe pun, reprezintă un pericol uh, pentru sănătate și pentru mediu. Vă spun în câteva cuvinte ce sunt aceste substanțe. Sunt substanțe chimice care pot să afecteze sistemul ormonal, uman și animal și um, pot chiar să îl imite. În tratate există principiul uh, prevenirii, și pe baza acestui principiu, Uniunea Europeană are datoria să legifereze. Programele din cel de-al șaptelea program cadru pentru mediu reprezintă o decizie cu caracter executoriu adoptată de Consiliu și de Parlament și acolo se face o declarație clară despre perturbatorii endocrini și că trebuie limitată expunerea la aceste substanțe chimice în Uniunea Europeană. În 2016, Consiliul uh, a amintit Uniunii Europene de această datorie pe care o are. Thank you. But first, so how, how... Dar mai întâi vreau să vă spun cum funcționează legiferarea în acest domeniu. Mai întâi eh, se identifică problema. Trebuie să vedem care sunt proprietățile unei substanțe chimice. Sunt proprietăți eh, eh, care nu se modifică în funcție de utilizarea substanței și urmează etapa a doua, gestionarea problemei, o decizie pentru a vedea dacă merită să ne asumăm riscul în numele cetățenilor și al mediului înconjurător sau nu. Cum funcționează acest proces în două etape concret? Am vrut să luăm exemplu substanțelor uh, cancerigene. Și cum anume aceste substanțe sunt uh, reglementate în Uniunea Europeană? În partea de sus a diapozitivului vedeți etapa identificării și aceasta este făcută cu un act legislativ clasificarea, etichetarea și regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea. Un comitet de uh, oameni de știință analizează substanța chimică respectivă și hotărăște odată pentru totdeauna dacă această substanță trebuie să fie inclusă în categoria substanțelor cancerigene sau nu. Și această clasificare uh, uh, declanșează o, uh, un act de uh, gestionare uh, în temeiul mai multor acte legislative. De exemplu, se consideră că această substanță nu poate fi uh, prezentă în jucării, pentru că nu vrem să expunem copiii la uh, această substanță, la fel și pentru uh, produsele cosmetice sau pentru uh, instrumentele medicale. Deci asta nu înseamnă că substanța, odată ce a fost identificată, uh, ca fiind cancerigenă este total interzisă, dar este gestionată și uh, poate să fie interzisă în anumite produse. Ce se întâmplă cu perturbatorii endocrini concret? În etapa identificării nu există o, o, uh, regulamentul mai sus indicat, clasificare, uh, etichetare și ambalare. Așa cum spunea domnul Clinică, avem RICI, care permite identificarea perturbatorilor endocrin și a substanțelor uh, care prezintă un grad ridicat de risc și care se află pe lista substanțelor candidate. În paralel există regulamentul privind biocidele, apoi um, regulamente privind pesticidele, întreaga poveste cu criteriile EDC. Acum aceste criterii au fost adoptate, teoretic sunt puse în aplicare din acest an, au fost puse la punct niște uh, linii de orientare ca să poată fi identificate problemele mai ușor, dar deocamdată principala dificultate constă în uh, inconsecvența legislației și lipsa de coerență. În etapa gestionării problemei, în partea de jos a slide-ului, puteți să vedeți că pe partea dreaptă avem o uh, problemă majoră pentru că nu avem legislație în ce privește jucăriile și produsele cosmetice. Avem legislație care se interzică substanțele cancerigene, dar nu avem nimic uh, apropo de uh, perturbatorii endocrini și prezența lor în aceste produse. Prezentarea mea nu este exhaustivă, știu, dar uh, în 10 minute nu pot să fac mai mult. Mai există și o altă dificultate. În RICI sunt identificate substanțele perturbatori endocrini sau cu un grad ridicat de risc, Așa cum a spus și antevorbitorul, durează până ce aceste substanțe sunt identificate, dar nu se ajunge imediat la o interdicție a lor sau la o um, încadrare la categoria substanțelor cancerigene. De exemplu, ce privește fenolii, care au fost uh, uh, identificați ca fiind perturbatori endocrini, din familia fenolilor doar două substanțe au fost identificate, dar interdicția va intra în vigoare doar în 2021, deși în 2012 și respectiv 2013 deja aceste substanțe au fost uh, considerate ca fiind perturbatori endocrini. Deci, vedeți, durează foarte mult din momentul identificării până în momentul uh, uh, soluționării riscului. De aceea spuneam că durează foarte mult. În încheiere, În câteva cuvinte, uh, în ce privește perturbatorii endocrini, avem nevoie de o abordare um, armonizată a acestor substanțe chimice, iar în ce privește gestionarea problemei, trebuie să uh, accelerăm uh, procedurile, să accelerăm tot ceea ce ține de restricționări și autorizații în temeiul regulamentului RICI ceea ce corespunde cu cel de-al șaptelea uh, program de acțiune pentru mediu. Citesc, practic, din acest document, până la sfârșitul anului 2018, Uniunea Europeană ar trebui să aibă o strategie pentru un mediu fără substanțe tehnice pentru a garanta uh, o expunere cât mai redusă la perturbatorii endocrini, Până în 2020 ar trebui să existe niște criterii armonizate bazate pe nivelul de risc pentru a identifica perturbatorii endocrini și în plus toate substanțele care au proprietăți uh, uh, de perturbare a sistemului hormonal ar trebui să fie plasate pe lista substanțelor candidate în temeiul RICI. Pentru că nu toate substanțele uh, care pot să fie perturbatoare endocrine au fost identificate până în prezent. Ne-am dorit ca toate să fie identificate, dar știm că acest lucru presupune multe resurse, mai ales din partea comisiei. Comisia a făcut tot ce a putut ca să reducă uh, birocrația pentru toate aceste demersuri. Ne-am dorit, de altfel, să se obțină mai multe rezultate uh, datorită celui de-al șaptele program de acțiune pentru mediu. Dacă aveți întrebări, vă rog să nu ezitați să mi le adresați. Mulțumesc. Much. Questions and remarks again. Vă mulțumesc. După cum am spus, întrebările și răspunsurile vor veni la sfârșitul acestei runde. Mulțumesc. Și dau cuvântul acum doamnei Cingoti pentru a ne prezenta documentul ei. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați uh, organizat această audiere. Mă numesc Natasha Cingoti și reprezint Health Environment uh, Alliance. Câteva cuvinte despre organizația noastră. Suntem o rețea paneuropeană care se ocupă de sănătatea mediului înconjurător. Din organizația noastră fac parte municipalități, uh, grupuri de operare a mediului înconjurător și um, aspectul chimic privind perturbatorii endocrini reprezintă o prioritate în uh, activitățile noastre. Cred că putem să spunem multe despre aceste substanțe. Am urmărit de mult timp ce se discută în acest uh, subiect și astăzi o să mă axez pe modul în care abordarea actuală din Uniunea Europeană ratează oportunitățile imense pentru sănătatea publică în Uniunea Europeană prin a, uh, printr-o mai bună reglementare a perturbatorilor endocrini și pe necesitatea uh, redactării unei noi strategii coerente privind aceste substanțe. Revenind la detalii, văd că și eu am o problemă cu imaginile. Nu aș dori să intru în detaliile științifice, pentru că urmează un, o rundă uh, științifică. Ce aș dori să spun acești perturbatori endocrini se află peste tot. Cu toții suntem expuși unui cocktail de aceste substanțe în fiecare zi și ce putem observa pe de-o parte este că studiile științifice și rezultatele științifice leagă în continuare expunerea noastră la aceste substanțe chimice la o, cu o uh, varietate de, de boli, uh, diferite tipuri de cancer, diferite tipuri de boli cronice care ne uh, Uh, însoțesc pe parcursul întregii uh, vieți, de exemplu, uh, autism, probleme de fertilitate, diabet, obezitate și așa mai departe. Și aceste rezultate au determinat implicarea cum, activiștilor din domeniul sănătății publice și vedeți aici mai multe declarații din partea societății endocrinologice, din partea Uh, Asociația Internațională pentru Interese recipro- uh, reciproce, reciproce, declarații din partea Ligii Europene care se ocupă de cancer și numitorul comun al tuturor acestor declarații publicate de aceste asociații este că toate consideră că reglementarea perturbatorilor uh, endocrini pentru a-i reduce la un minim ar, ar putea aduce beneficii potențial imensă pentru sănătatea cetățenilor europeni. Dacă vom reglementa în mod adecvat perturbatorii endocrini, dacă vom preveni aceste boli și vom spori bunăstarea populației, vom economisi costuri imense din, în domeniul sănătății. Vedeți aici o o prezentare generală a celor mai, a estimărilor uh, legate de povara, de costurile um, cauzate de, endoc- de perturbatorii endocrini la nivel european. Bolile legate de acești perturbatori uh, endocrini um, ajung la 163 de miliarde de euro fiecare an. Nu doar că este o cifră imensă, se Uh, bazează pe estimări care pleacă de la um, o categorie restrânsă de substanțe chimice, însă pentru care există date uh, concrete privind legătura între expunerea la ele și boli, uh, bisfenol A, pesticide, talați și așa mai departe, substanțe ignifuge. Și de ce menționez acest lucru? Este doar vârful icebergului, pentru că povara economică a lipsei uh, de reglementare adecvată s-ar putea să fie mult mai mare. Deci, în fața acestor uh, fapte, apeluri din partea comunității medicale, cred că factorii de decizie europene ar trebui să treacă la acțiune din uh, punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat în legătură cu perturbatorii endocrini până acum nu a fost adecvat și nu a fost suficient. Am discutat puțin uh, criteriile care trebuie să fie respectate de pesticidă și biocidă. Nu mai spun nimic uh, în legătură cu întârzierea mare care se registrează de fiecare dată pentru stabilirea acestor criterii. Nu mai spun nimic de faptul că Suedia a dat în judecată Comisia Europeană pentru a obține niște acțiuni concrete. Cred că până la urmă am obținut criterii care nu sunt atât de diferite pentru perspectiva îmbunătățirii sănătății publice, povara dovezii, sarcina dovezii este mult prea mare pentru acești actori și avem de asemenea întrebări despre um, orientările generale, cum vor funcționa acestea pentru ca întregul cadru legislativ să funcționeze. Nu o să mă refer prea mult nici la RICI, un subiect pe care l-am dezbătut în profunzime, dar faptul că bisfenol A, probabil unul din uh, cele mai bine cunoscute, cele mai, cele, mai bun, cele mai bine cunoscute substanțe cu efect de perturbator endocrin a fost uh, identificat ca un perturbator endocrin uh, pentru sănătatea umană abia în iunie 2017, ceea ce ne ilustrează cât de lent uh, se desfășoară procedurile pe plan european, cât de mult în urmă suntem uh, în uh, domeniul reglementării față de dovezile științifice. Apoi, reglementările care sunt uh, relevante pentru cetățeni nu se referă, nu acoperă deloc uh, cosmeticele, de exemplu, uh, jucăriile sau ambalajul alimentelor, care sunt toate relevante pentru sănătatea umană. În concluzie, dacă este să ne uităm înainte, și să formulăm recomandări privind acțiunile necesare. M-am referit puțin la RIC și la necesitatea accelerării procedurilor din RIC. Din RIC m-am referit la criteriile de identificare a pesticidelor și a biocidelor. Cred că aici există, există posibilitatea ca până în iunie să fie finalizate orientările generale privind aplicarea acestor uh, criterii. Însă ce aș dori să spun este că avem nevoie, trebuie să vină cât mai repede posibil o strategie coerentă din Uniunea Europeană privind aceste substanțe uh, cu efect de perturbator endocrin. Așteptăm mm, acest document din 2016. Și dacă Comisia Europeană nu știe ce să facă din acest punct de vedere, o sfătuiesc să se orienteze de la, în funcție de statele membre care încearcă să, fac ce, să facă ceva Danemarca are asemenea strategie, Franța lucrează la elaborarea celei de-a doua strategii naționale în acest, do- în acest domeniu și Belgia, de exemplu, mâine dimineață va vota un plan de acțiune foarte ambițios care pleacă de la 72 de măsuri concrete. Cred că mă opresc aici și aștept în nerăbdare discuțiile. Mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, într-adevăr, și dacă îmi permiteți, aș da cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Domnul Peter Coriter de la DG Envy. Bună dimineața, aveți cuvântul. Presentation prepared, small one. Am pregătit și nou, și nouă o prezentare, una mai micuță. Uh, bună ziua tuturor și mulțumesc tuturor pentru că ne acordați posibilitatea să ne prezentăm punctul de vedere. Am dorit prin a, să începem prin a prezenta contextul uh, care este istoricul uh, reglementării perturbatorilor uh, endocrini. Când am început, am început în 1996, s-a publicat o carte, doamna Coborn a publicat o carte în care a vorbit pentru prima dată de problemele cu acești, acești perturbatori endocrin și efectul negativ asupra sănătății umane și asupra mediului, care a făcut uh, vâlvă și a declanșat uh, rezoluția Parlamentului European din 1998 uh, în care Parlamentul European solicită Comisiei să abordeze problema perturbatorilor endocrin, să ia măsuri. Comisia a reacționat prin adoptarea Uh, strategiei comunitare în 1999 pentru uh, perturbatorii endocrini, uh, care reglementează, să zicem, activitatea și tot ce a făcut Comisia în acest domeniu. Cum continuăm noi această strategie? Cred că e mai bine să nu mă refer doar la strategie, ci la programul de acțiune cu numărul 7, convenit de către Parlament și de către Consiliu. Uh, Uh, toate măsurile noastre pentru a uh, reduce uh, expunerea la acești perturbatori endocrini figurează în acest document și măsurile din între 2013-2020 de identificare a acestor substanțe și a consolida măsurile de reducere a lor. Care este situația astăzi în ce privește reglementarea acestor substanțe? Reglementăm perturbatorii endocrini în toate documentele uh, legislative care se referă la substanțele chimice. Deci uh, nu putem spune că lipsesc uh, din legislație, dar în orice caz figurează în toate documentele care se referă la substanțele chimice. E valabil și pentru substanțele cosmetice și la jucării. Unele texte legislative conțin uh, dispoziții specifice. Uh, în 2000 uh, am început cu directiva privind cadrul privind apa. Aici substanțele, de deci ce aceste perturbatori endocrini, s-a spus că dacă sunt considerați ca un efect negativ, atunci trebuie să fie eliminați treptat. Apoi, dispoziții specifice cu privire la PE, deci în directiva în RICI Uh, și aici s-a discutat și măsurile de autorizație și apoi uh, două reglementări, cea cu privire la produsele fito fitosanitare și la biocide. Aici uh, dispozițiile sunt foarte stricte. Acești perturbatori endocrini se spune că nu trebuie să fie autorizați ca substanță activă în calitate de biocid sau de substanțe de protecție a uh, plantelor uh, decât dacă există o derogare în acest sens. Și apoi un, ultimul, un ultim text uh, legislativ, deci regulamentul cu privire la echipamentele medicale din 2017, dar avem o nouă propunere în curs, o discutați și dumneavoastră, propunerea cu privire la directiva referitoare la apa potabilă, în care s-a propus amendarea unei anexe a acestei directive, care vizează substanțele uh, chimice uh, considerate uh, perturbatori endocrini și care pun o problemă de sănătate. Acum, pe ce ne axăm în prezent acum la comisie încercăm să finalizăm criteriile de definire a perturbatorilor endocrini pentru regulamentul cu privire la biocide. Acest regulament se aplică din 7 iunie încolo. Avem uh, perioada de uh, control pentru uh, produsele fitosanitare și sperăm ca regulamentul să poată să fie aplicat ca atare din 2018 încolo. Care sunt uh, criteriile? Ne bazăm pe definiția Organizației Mondiale a Sănătății pentru substanțele perturbatoare endocrini. Deci, pentru a îndeplini aceste criterii, trebuie să se demonstreze că o substanță are un mod de acțiune endocrin, deci că are un efect negativ asupra funcționării organismului și că există o, realita- o relație de cauză-corelare. Uh, deci, trebuie să se uh, demonstreze interacțiunea cu sistemul hormonal al acestor substanțe. Criteriile vor ține cont de toate informațiile disponibile, ne vom baza pe uh, dovezi, deci nu avem un, text, uh, un test unic pe care uh, să-l face și să spui că o substanță este perturbator endocrin sau nu, uh, ci trebuie să ținem cont de toate uh, informațiile, toate dovezile științifice pe care le avem la dispoziție. În paralel cu pregătirea criteriilor sau cu uh, adoptarea, Comisia a propus uh, uh, redactarea unui document cu uh, linii directoare pentru punerea în aplicare a criteriilor, deci am uh, cerut uh, EFSA și ECA, agențiile um, care se ocupă de aceste domenii, să pregătească aceste linii directoare. Uh, am avut o, o consultare publică, apoi am organizat un un seminar cu statele membre și cu părțile implicate pentru a uh, discuta fezabilitatea acestor linii directoare și sperăm să avem un document privind uh, liniile directoare care să fie adoptat până la uh, jumătatea anului. Acum, ă, pe baza acestor criterii pentru perturbatorii endocrini, pregătim ă, linii directoare de testare pentru ă, dacă vrem să identificăm o substanță care este perturbator endocrin, atunci trebuie să ai criterii de testare foarte clare. Prima activitate a început în 1999-2000 la OCD și avem cam 13 linii directoare privind testele care ne permit să luăm măsuri de reglementare. E vorba de criterii pentru identificarea perturbatorilor uh, endocrini. Și apoi s-a pregătit și un uh, document uh, general pentru interpretarea rezultatelor acestor teste. În pofida acestor teste, există încă lacune în metodele de testare, așa cum mai multe rapoarte au evidențiat. A, mai, a existat un raport uh, OMS din 2013 sau un, uh, un aviz de la EFSA și noi avem un studiu conform căruia uh, s-a spus că există aceste lacune și deci încercăm să accelerăm activitatea pentru a pregăti aceste linii directoare de testare. Am comandat mai multe studii care să ne ajute în acest sens. Am revizuit Ehm, liniile pentru identificarea perturbatorilor endocrini tiroidieni. Apoi am revizuit eh, impactul eh, substanțelor chimice eh, pentru căile de semnalizare retinoide și apoi mai există și alte aspecte Uh, care fac obiectul raportului care va apărea în ce privește prioritățile pentru dezvoltarea ulterioară și validarea metodelor de text. Am organizat uh, un test cu experții și am încercat să discutăm, am identificat la, la, la, lacunele și să vedem care ar fi uh, măsurile cele mai urgente pe care ar trebui să le finanțăm. Problema este de finanțare. În urma acestei activități analitice, sperăm să progresăm în continuare, deci Centrul Comun de Cercetare va uh, valida metodele de uh, testare in vitro pentru perturbatorii endocrini tiroidieni și uh, acest Centru Comun de Cercetare împreună cu noi a început activitatea de amendare a testelor in vivo pentru a acoperi aspectele legate de acești perturbatori endocrini tiroidieni. Am uh, publicat uh, și, deci am organizat o licitație pentru uh, propuneri de cercetare, am disponibilizat 50 de milioane de euro pentru, pro, pro, pentru proiecte care tocmai asta vizează identificarea perturbatorilor endocrini. Termenul este 18 aprilie și sperăm ca în 3 ani să fi făcut progrese importante, pentru, pe, mai ales la metoda de testare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult uh, reprezentantului uh, Comisiei. Am aflat că avem în sală și reprezentanții uh, DG Sante, Jonathan Prince, Klaus Berend și încă cineva. Aș dori să vă întreb dacă doriți să luați cuvântul în numele DG Sante acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu, nu considerăm că e necesar pentru că Colegul uh, antevorbitorul a acoperit uh, toate aspectele legate de uh, regulamentele cu privire la biocide și la uh, substanțele fitosanitare, deci uh, preferăm să nu luăm cuvântul acum. Bine. Am fost informat și că DigiGrow a pregătit o prezentare, Georg Streck și Jürgen Fogers sunt în sală, aș dori să vă întreb Fogel Gesang. Aș dori să vă întreb dacă doriți să faceți acum prezentarea sau să faceți ceva observații. Bună ziua! A- Bună ziua, vin de la DJ Grow. Colegul meu, Jorgen, nu a putut să fie prezent la întâlnirea de astăzi, deci eu o reprezint DJ Grow. Dar nu am observații de făcut deocamdată ca și colegul meu, consider că prezentarea uh, pe care tocmai a făcut-o domnul expert uh, ne-a luat vorbele din gură. Da, dacă mai doriți să interveniți în următoarea rundă, o veți putea face. Acum, uh, colegii mei pot să pună întrebări. Peter iar. Peter? Ja, vielen Dank für die... Vă mulțumesc pentru prezentările introductive mi-am notat câteva puncte vis-a-vis -vis de care am întrebări. Am înțeles că mm, experții invitați nu sunt de acord cu viteza cu care lucrează Comisia, de exemplu, pentru a răspunde la aceste propuneri și mă întreb, oare nu suntem în pericol ca prin această decizie duală să luăm, uh, să ajungem până la urmă la concluzia greșită. Ce, ce înțeleg printr-o decizie uh, duală? În școală am învățat că doza este importantă. Un, uh, o substanță poate fi perturbator endocrin sau nu, în funcție de doza substanței respective. Deci am o întrebare pentru experți din punctul dumneavoastră de, de vedere, cafeaua sau cafeina este un perturbator endocrin sau nu? Influențează sistemul hormonal sau nu? Sau de la ce doză de, de, cafe, de câte cafele trebuie să bem? Trebuie să bem 2000 de, cafe, de, de cafele pentru a uh, avea probleme. Uh, cred că trebuie să ținem cont, indiferent de deciziile pe care le luăm, de doza unei uh, acumulate dintr-o substanță. În al doilea rând, sunt de acord, dacă v-am înțeles eu bine, trebuie să facem o diferență în funcție de domeniul unde sunt aplicate aceste, unde apar aceste substanțe. Fac o diferență între jucării și medicina. Uh, în domeniul med- medicinei se poate, ris- se, există riscul să apară niște efecte, niște daune secundare pentru anumiți uh, pacienți care vin în, în contact cu asemenea substanță. Eu sunt uh, membru atât al Comisiei pentru Petiții, dar și al Comisiei pentru agricultură și ce mă, ce mă preocupă este că acum, în dezbaterea publică, nu se, se face o diferență între uh, Um, pesticide și uh, cosmetice. Deci, cred că ar trebui să, să nu există asemenea diferență între mijloacele fitosanitare și uh, substanțele cosmetice. Ambele sunt uh, folosite pe scară largă în societate, ambele ar fi uh, periculoase. Și și politica este supusă unor influențe sociale. Și formulările poate fi mai ușoare pentru substanțele fitosanitare. Când vine vorba de cosmetice, situația este mai, uh, mai uh, dificilă pentru că poate lumea este dispusă să accepte anumite substanțe dacă acestea da, uh, contribuie la frumusețea personală. Deci mi se pare că trebuie să facem niște diferențe foarte clare. Este foarte bine să se facă o diferență între jucării și domeniul medical, însă nu între pesticide și cosmetice, de exemplu. În al treilea rând, diferența între știință și uh, politică. Noi, politicienii, ne confruntăm cu această provocare dificilă de a lua decizii pornind de la date științifice. Uh, și, însă, după cum am spus, nu ne putem îndepărta cu totul de tendințele principale care se manifestă într-o, uh, într-o societate. Am văzut ce s-a întâmplat cu dezbaterea privind glifosatul. A existat uh, o contradicție între datele științifice și percepția socială. Noi ne aflăm undeva între aceste două extreme și tocmai de, de aceea v-aș lansa acest apel să creăm un uh, sistem care să fie unul rațional și rezonabil. Cineva a spus că avem nevoie de o strategie coerentă în Europa. Foarte bine. Însă nu cred că de la bun început, uh, înainte să formulăm această strategie, să începem să precizăm care sunt uh, excepțiile și uh, derogările pe care ni le dorim. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Dali. Thanks a lot, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, um, invitațiilor. Eu sunt membră și la PETI și la ENVI și înțeleg de ce acest subiect este foarte important, precum și discuțiile de astăzi. Cetățenii noștri sunt foarte îngrijorați peste tot în Uniunea Europeană când vine vorba de aceste substanțe chimice care sunt perturbatoare endocrini, substanțe care sunt practic omniprezente în viața de zi cu zi. Ca să legiferim, legiferăm pentru a ne proteja mai bine împotriva acestor substanțe, ei bine, nu e treabă ușoară, din potriva este o mare provocare. Eu cred că este mult mai, uh, mai avem încă foarte multe de făcut. Vreau să spun însă că e foarte bine că Comisia Europeană și-a respectat uh, obligația de a stabili criterii științifice pentru a permite identificarea perturbatorilor endocrine, a biocidelor și a pesticidelor deci, spuneam, este un pas în direcția cea bună, dar pentru a proteja mai bine mediul și sănătatea cetățenilor noștri, nu avem nevoie doar de o clasare a acestor substanțe în diferite categorii, ci să <laughs> uh, stabilim niște criterii orizontale, permanente. Deci nu e doar vorba de identificarea două uh, tipuri de produse, ci uh, socialdemocrații sunt ferm pe poziție, vor niște criterii orizontale, astfel încât cetățenii europeni să se simtă mai bine protejați de aceste substanțe perturbatoare endocrine. Vom insista foarte mult în acest sens și ne așteptăm uh, ca Comisia Europeană să uh, vină cu inițiative legislative în ce privește prezența perturbatorilor endocrini în jucării, produse cosmetice uh, și ne trebuie acțiuni concrete. Lipsa acțiunii la nivel european, în mod inevitabil, va duce la o situație în care statele membre vor face ce crede cuveință pe cod propriu, așa cum am mai auzit și astăzi. Și cred că pe termen lung, uh, o abordare fragmentată a problemei va face ca totul să fie mai dificil pentru toată lumea, dificil pentru consumatori care nu vor ști la ce nivel de protecție se pot aștepta și va fi dificil și pentru producători care vor suferi de pe urma unor standarde diferite. Și am câteva întrebări. Am auzit prezentarea comisiei, dar comisia trebuie să se ocupe de o nouă strategie pentru a diminua expunerea cetățenilor europeni la perturbatorii endocrini și în plus a alocat milioane de euro pentru noi uh, studii. Vă rog frumos să-mi spuneți în ce stadiu se află pregătirea acestei strategii, când va fi publicată. Aș vrea de asemenea să știu ce cred uh, membrii panelului despre acțiunile comisiei. Consideră că este mulțumitoare, suficient de ambicioasă, bine argumentată științific, o întrebare și pentru ECA. Comisia a stabilit niște criterii provizorii pentru evaluarea substanțelor înainte ca acestea să poată să fie uh, comercializate pe piață. Unii uh, oameni de știință spun că uh, aceste texte de toxicologie, TOC21, pot să fie foarte ușor manipulate și nu sunt foarte calitative și nu corespund uh, uh, liniilor directoare de la OCDE. Deci vreau să știu ce părere aveți despre aceste proceduri inițiale. Mulțumesc. Indeed. Uh, maintenant... Doamna Rojia, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt puțin mirată, spune doamna Rozier, de ce afirmă colega pentru că a făcut o combinație de negare și de sexism destul de uh, simpatică. Sunt niște studii științifice care există din anii 70. Uh, tocmai de aceea, grupul social și democrat a vrut să se organizeze acest eveniment. De ani de zile ne ocupăm de acest subiect și nu e doar o chestiune politică, sunt niște argumente științifice pe care le știm de patru decenii. Uh, și pare rău pentru reprezentantul comisiei, dar uh, comisia a fost condamnată pentru uh, uh, lipsa de uh, măsuri. Efectele sunt bine cunoscute uh, și problemele le cunoaștem, de aceea și Parlamentul s-a mobilizat ca să ceară să se ia măsuri pentru a-i proteja pe cetățenii europeni. Uh, nu facem aici o interpretare politică, vorbim despre o adevărată problemă de sănătate publică și este răspunderea noastră, uh, ca și reprezentanța ai cetățenilor, să punem întrebările care trebuie puse și să îi punem pe decidenții politici și pe cei care au inițiativa legislativă în uh, fața uh, responsabilităților lor. Mulțumesc celor care au luat cuvântul de dimineață și aș vrea să mergem și mai departe și să ajutăm Comisia să ia deciziile care se cuvin tocmai uh, arătându-le care ar putea să fie cadrul legislativ adecvat și care ar fi răspunsul cel mai potrivit pentru a face față acestei situații care, cum spuneam, este o amenințare pentru sănătatea publică. Nu mai suntem la stadiul în care trebuie să apreciem cu subiectivism uh, uh, gradul de risc. E vorba despre securitatea noastră a tuturor. Și mă bucur că am avut și punctul de vedere a societății civile, care uh, are tocmai acest rol de a ghida oamenii politici. Mulțumesc. Mulțumesc. beaucoup. And now Mr. Caputo, please. Domnul Caputo are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că s-a luat această inițiativă foarte bună și pentru că intervențiile sunt de bună calitate dar am uh, ceva îndoiel în ce privește adevărata ambiția comisiei care uh, deocamdată nu prea pare să se implice serios. Deși suntem într-un moment deosebit în care cetățenii ne cer să uh, acordăm atenție acestei probleme și până și oamenii de știință o fac. La mine în țară se spune că atunci când medicul studiază, pacientul nu are decât să moară. Mi se întâmplă că așa se întâmplă și acum. Și acum uh, bolnavul, pacientul, sunt toți cetățenii din uh, Uniunea Europeană. Mie de mult timp îmi pasă de perturbatorii endocrini, chiar de când am început mandatul. Și am făcut acest lucru cu mai mulți colegi, de exemplu cu Pavel, și a existat și o întrebare cu solicitare de răspuns oral uh, pe care au semnat-o zeci de colegi deja în 2015, când Parlamentul uh, a uh, cerut comisiei să adopte criterii științifice pentru a identifica substanțele care au proprietăți de perturbatori endocrin. În luna octombrie, la plenară, Parlamentul a adoptat propunerea comisiei uh, care includea criterii științifice comune pentru a identifica aceste substanțe chimice, uh, criterii care deja existau în anumite uh, state membre, dar uh, propunerea Comisiei, de fapt, a fost Uh, considerată insuficientă pentru că nu existau măsuri pentru a identifica toate moleculele suspecte. În urmă cu 5 luni am trimis o nouă întrebare Comisiei apropo de noua strategie pe care toată lumea și-o dorește, dar deocamdată sunt doar vorbe în vânt, apropo de uh, perturbatorii endocrini și cum putem să reducem la minim expunerea cetățenilor europeni. Uh, pentru că și maturile endocrini trebuie luați în considerare nu doar biocidele și pesticidele. Este o temă complexă, sunt foarte multe interese în joc, uh, e nevoie de uh, transparență, aceasta este punctul meu de vedere, dar un lucru este sigur că Parlamentul European, inclusiv și prin audierea de astăzi, noi nu ne dăm înlături, Uh, de, deci, cu atât mai mult când uh, miza este protecția sănătății cetățenilor europeni. Aș vrea să vorbesc și despre un alt aspect care până în prezent a fost foarte puțin abordat. În ce privește legislația în vigoare, abordarea Uniunii Europene, ilustrată de uh, Uh, regulamentul RICI uh, și regulamentele privind biocidele și pesticidele consideră uh, perturbatori endocrini care prezintă o problemă asemănătoare cu substanțele cancerigene, de exemplu. În consecință, substanțele care sunt identificate ca fiind perturbatori endocrini trebuie să fie folosite în cantități cât mai mici și să fie înlocuite atunci când se poate cu substanțe mai sigure. regulamentele revizuite ar putea uh, să nu fie sfârșitul acestei povesti. Legacy contaminants sunt uh, substanțe care uh, uh persistă mediul înconjurător multă vreme după ce uh, producerea și folosirea lor a fost interzisă. Acești, aceste substanțe contaminante ajung în ciclul alimentar și pun mari probleme pentru securitatea alimentară. Substanțele bromurate, substanțele folosite pentru uh, protecția împotriva incendiilor, sunt asemenea exemple de substanțe contaminante care persistă mult timp în mediul înconjurător. S-a constatat prezența lor inclusiv în uh, Uh, uh, apele curgătoare pentru, și știm că chiar și ani de zile pot să fie active. În ce privește producția agricolă, animalele care urmează apoi să fie consumate de om prezintă uh, concentrații mari de substanțe care sunt perturbatoare endocrini. De aceea am avea nevoie de o strategie de rezistență și să identificăm acțiuni pentru a uh, Uh, uh, garanta o activitate agricolă corectă în zonele care au fost uh, poluate. De exemplu, ar trebui identificate surse alternative pentru a se fora puțuri de unde se scoate apa pentru animale sau zone alternative de pășunat. În ceea ce privește poziția mea și preocupările pe care le am dincolo de exigența imediată de a veni de la Comisie o strategie care să fie atât de ambițioasă pe cât uh, o, o presupune subiectul, e bine, eu, ca să fim mai realiști, în timp ce îmbunătățim uh, calitatea durabilă a substanțelor chimice pe care le folosim și sper că așa va fi și pe viitor, uh, să nu uităm că vom avea toate aceste substanțe care rămân mult timp în mediul înconjurător. Cetățenii de mâine, independent, de mâine, independent de măsurile pe care le luăm acum, uh, vor avea de suferit de pe urma uh, acestor substanțe pe care încă noi nu le putem interzice și uh, sunt convins că nici măcar nu ne dăm seama la ce riscuri vor fi expuși cetățenii de mâine. Mulțumesc, doamna Miranda, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor raportorilor pentru această audiere extraordinară și care a atras atenția opiniei publice. Să știți că și consumatorii și cetățenii se uită la noi cu atenție și vreau să o întreb pe doamna Cingot, Cinghiotti dacă există Uh, um, campanii adresate consumatorilor pe care dumnealor le-a organizat apropo de aceste produse și aceste substanțe și vreau să adresez un comentariu a uh, comisiei. Este o problemă care are un impact socioeconomic, un impact asupra mediului, un impact asupra sănătății. Dar să vorbim mai mult despre impactul economic uh, în afară de problemele de sănătate. Din cauza presiunii opiniei publice, Comisia a trebuit să adopte criterii științifice ca să um, identifice aceste substanțe și a trebuit să o facă înainte de 2013. În 2016, în sfârșit, s-a ajuns la un acord, dar sunt criterii vagi și foarte abstracte, așa cum s-a arătat de mai multe ori. Pentru că ce facem noi? Suntem expuși unui adevărat cocktail de perturbatori endocrini Comisia a fost supusă anumitor presiuni și sunt perfect conștientă de polemică. În urmă cu patru ani, uh, uh, dosarul a trecut de la o direcție generală la DJ Sanco și au existat presiuni din partea industriei. Nu vreau uh, să intru și eu în această polemică, dar dacă ne gândim la faimosul raport Corten Cap, care de fapt a fost comandat și finanțat de industrie, ei bine, vedem că ha, multe dintre informațiile comunicate cetățenilor nu erau reale. Acum vedem că Comisia Juncker a schimbat orientarea uh, abordării problemei și la nivel european am avea nevoie de un cadru global obligatoriu pentru toate statele membre care să ne permită să luăm măsuri coordonate ca să existe Uh, uh, să nu existe o marjă de manevră prea largă pentru statele membre, astfel încât în unele uh, anumite substanțe să fie interzise și în altele nu. Deci nu e normal ca o substanță să fie interzisă în Franța, Spania sau Luxemburg și în altele nu. În ce privește protecția sănătății publice, trebuie să avem o abordare armonizată. Și de aceea mă interesează relația dumneavoastră cu consumatorii. Și doamna Sincoti a spus foarte bine care este bugetul alocat protecției sănătății publice și întreb Comisia până la urmă de ce ați făcut acest transfer al dosarului de la o direcție generală la cealaltă. Thank you very much. I don't see another... Mulțumesc. Cred că niciun alt coleg uh, eurodeputat nu, nu dorește să ia cuvântul. Și poate o să avem două runde de reacții acum. În primul rând, mă adresez uh, reprezentanților comisiei, dacă doresc să răspundă. Vă rog, după care o să dăm cuvântul invitaților. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să reacționez la câteva din uh, întrebările adresate și la comentariile privind criteriile pe care Comisia le-a adoptat, respectiv le-a propus pentru uh, biocide și produsele menită să protejeze plantele. Mai mulți eurodeputați au menționat cât de lungă a fost această poveste, au menționat uh, întârzierile, sentința care a condamnat Comisia Europeană că nu ar fi acționat la timp și explicațiile pentru această situație au fost, au fost uh, date de mai multe ori în momentul în care am discutat uh, proiectele de criterii în Comisia pentru Mediu al Parlamentului European. Un motiv se referă la disputele existente în continuare între oamenii de știință, opiniile diferite în lumea științifică, care nu au ușurat deloc sarcina Comisiei Europene să de a propune criterii. Parlamentul a respins criteriile propuse de Comisia pentru pesticide, însă nu datorită conținutului științific, ci pur și simplu pentru că exista o clauză specifică Um, referitoare la substanțele care fusese recreate cu un efect intenționat de perturbator endocrin. Aceste criterii au fost adoptate pentru, pentru substanțele biocide și peste câteva zile actul delegat uh, expiră timpul în care, uh, în care Parlamentul European se poate pronunța Uh, vis-a-vis de propunerea noastră. Nu sunt de acord cu cei care spun că aceste criterii ar fi prea timide sau nu ar fi suficient de ambițioase, după cum a spus invitatul din partea ECA și colegul meu Coritar, a spus, sunt, sunt identificate prin aceste criterii substanțele care pot fi perturbatori endocrini și sunt examinate toate uh, dovezile științifice și așa mai departe. Mă tem că Comisia Europeană consideră că a prezentat criterii care permit identificarea substanțelor care trebuie să fie considerate ca fiind perturbatori uh, endocrini. Doamna Dali a cerut în mod specific criterii orizontale. Din acest punct de vedere, vă aduc aminte că Comisia Europeană a propus, de fapt, aceleași criterii pentru pesticidă și pentru biocidă, ținând seama de faptul că, într-adevăr, pot fi folosite aceleași substanțe în cele două categorii diferite de produse. Deci ne îndreptăm în direcția uh, Uh, cerută de doamna Dali. Și cred că primul vorbitor din partea ECA a demonstrat că pentru a identifica perturbatorii uh, endocrini în cadrul RICH, ECA folosește definiția uh, OMC pentru aceste OMC pentru aceste substanțe. În ultimul rând, când vine vorba de strategie, într-adevăr, în iulie anul trecut, Comisia Europeană a anunțat că va elabora o strategie pornind uh, de la strategia la care s-a referit domnul Căritar din 1994 și uh, nu se, această strategie nu se află în sertarele secretarului general, ci lucrăm la elaborarea acestei strategii. În urmă cu 10 zile uh, am avut o întâlnire a diferitelor servicii pentru a uh, vedea care este, care este progresul înregistrat. Nu pot să vă promit o dată precisă, pentru că, într-adevăr, secretarul general este cel care stabilește reuniunea diferitelor servicii, însă nu este o propunere uitată și ce am anunțat am pus în practică și domnul Coritar va explica deja că o parte a anunțului făcut a fost că vom pune la dispoziție mai multe fonduri pentru activitatea de cercetare științifică, aceste fonduri sunt pe cale să fie angajate, deci am implementat și acest anunț. Și dacă îmi permiteți un ultim uh, comentariu vis-a-vis -vis de cele spuse de domnul Iar la, la bun început, dacă aceste substanțe ar trebui să fie reglementate în funcție de identificarea hazardului sau a riscului, este o decizie luată de legiuitori pentru biocide și pesticide. Au decis foarte clar că uh, decizia ar trebui să se bazeze pe identificarea hazardului și Comisia respectă acest lucru. Când vine vorba de alte propuneri legislative, situația în acest moment nu este atât de clară. Însă regulamentele cadrul de obicei sunt adoptate de Consiliu și Parlament și aceste două instituții sunt cele care decid cum doresc aceste substanțe să fie reglementate. Mulțumesc! Mulțumesc! Poate unii din colegii mei doresc să reacționeze la această reacție a Comisiei. So now I give the floor to our panelists if you... Dar o să dau cuvântul invitațiilor pentru declarații finale din partea dumneavoastră. Micro, please. <clears throat> Yes, thank you very much for the... Cu microfon, dacă se poate. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Cred că majoritatea fusese adresate comisiei unul a fost fus, fusese adresată EHA pentru calitate, privind calitatea testelor pentru identificarea perturbatorilor endocrini. Avem un grup de experți creat care furnizează consiliere neo, neobligatorie statelor membre care se ocupă de aceste evaluări. Spune pur și simplu care sunt cele mai bune teste utile pentru identificarea efectului de perturbator endocrin a unei substanțe sau nu. Aceasta este situația vis-a-vis -vis de uh, testele care ar putea să oferă cele mai bune rezultate privind perturbatorii endocrini. Și, în general, când vine vorba de accelerarea procesului, cred că merită să nu uităm că de curând Comisia a prezentat o revizuire a RICI, a identificat o sumedenie de acțiuni uh, care ar putea fi întreprinsă de ECA și de alte instituții care uh, au potențialul facilitării și accelerării acestor procese. ECA în acest moment examinează acest raport și va lucra îndeaproape cu Comisia Europeană și cu alte instituții pentru a promova aceste recomandări. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Stimați participanți, doamnelor și domnilor, am ajuns la sfârșitul primului, primei runde. Domnul Poț este din Republica Cehă, eu sunt din uh, Slovacia, ne-am născut în aceeași țară, și îmi permiteți, uh, vă rog, să îi spun bun venit în limba noastră uh, maternă. Mulțumesc și continuăm cu a doua rundă. Okay, thank you, Mr. Shaki, and uh, dear... Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte domnule uh, Ceachi, stimați uh, invitați, uh, stimați eurodeputați, dragi participanți. Aș dori să vă urez și eu un călduros bun venit în numele Comisiei ENVI, o comisie care este foarte implicată în acest dosar. Îmi revine onoarea să prezidez a doua dezbatere. Titlul este în ce față se află știința în evaluarea efectelor acestor, acestor perturbatori endocrini. Uh, asupra sănătății și mediului. Îmi revine onoarea să vă prezint trei toxicologiști, domnul Alberto Mantovani, uh, de la domnul Daniel Dietrich de la Universitatea din Constanța din Germania și doamna Olven Martin uh, de la Brunel University. Fiecare va primi cuvântul pentru 10 minute pentru prezentare. Așteptăm cu mare nerăbdare și dezbaterea după intervențiile experților. Deci, fără a mai pierde cuvântul, dau, ă, timpul, dau cuvântul domnului Mantovani, domnului profesor Alberto Mantovani, de la uh, Institutul ă, Italian Național pentru Sănătate. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație. Sunt cercetător într-un institut de sănătate publică și de aceea subiectul intervenției mele va fi uh, Uh, de ce studii uh, suplimentare avem nevoie pentru a uh, gestiona impactul asupra sănătății și asupra mediului a acestor substanțe perturbatori endocrini. De ce am pregătit acest diapozitiv? care nu face decât să repete multe dintre, uh, dintre elementele care au fost menționate înainte. Doream doar să vă reamintesc că această problemă a uh, perturbatorilor endocrini nu a apărut așa uh, din senin. Există aspecte consolidate Uh, pe baza cărora decidenții politici, uh, opinia publică și gestionarii de uh, risc uh, adresează întrebări științei, iar știința are obligația de a, răspuns, uh, de a da răspuns la aceste întrebări. În primul rând, acești perturbatori endocrini sunt substanțe multiple, sunt foarte complexe, care apar în diverse contexte, inclusiv în substanțe uh, de ce sunt uh, prezente, sunt prezenți în mod natural în alimente, în, uh, între, în pesticide, biocide, în jucării, în cosmetice și așa mai departe, deci în diverse contexte. Pot cauza efecte adverse, deci țin de și de partea toxicologie și o altă particularitate o reprezintă faptul că ținta sistemului endocrin Uh, e că este sistemul cel mai complex de semnalizare din organism. Ceea ce nu înseamnă că dacă un hormon suferă o schimbare, are efecte uh, adverse uh, identice cu celelalte. Nu are efecte diferite și în funcție de vârsta persoanei respective și s-a dovedit științific că dacă Uh, vrem să avem uh, așa o evaluare, cu cât uh, intervin aceste substanțe la începutul vieții mai timpuriu, cu atât efectele sunt mai puternice. Apoi, o altă particularitate o reprezintă faptul că reglementările actuale uh, solicită în primul rând uh, identificarea acestor uh, substanțe, deci perturbatorii endocrini, din perspectiva riscului toxicologic. Din punctul meu de vedere, intervin două etape în care trebuie să intervenim. Avem foarte multe abordări care se axează pe mecanism și nu pe teste pe animale. Uh, ele sunt la dispoziție și au fost uh, șlefuite. E un număr impresionant de astfel de uh, metode. Dar trebuie să vedem cum să le folosim și apoi, în al doilea rând, cum putem să includem ținte relevante din perspectiva perturbatorilor endocrini în testele noastre. Acum trecem la următorul slide. Avem o problemă tehnică. Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Care ar fi problema cu aceste abordări care nu se bazează pe testele pe animale? Avantajele testelor pe animale sunt uh, numeroase, sunt crești, sunt uh, rapide, sunt eficiente și așa mai departe. Totul e minunat. Uh, în orice caz, ele se bazează pe acțiune. Să nu uităm că uh, aceste, um, acești perturbatori endocrini au efecte concrete, dar aceste informații trebuie să fie folosite în procesul de luare a deciziilor dacă um, se întrevăd efecte averse sau uh, cum ar putea să fie folosit în procesul de luare a deciziilor. Deci dacă uh, la uh, regulamentul RICI sau la regulamentul privind pesticidele am putea să nuanțăm aceste propuneri în funcție de efectul perturbatorilor endocrini. Am o propunere care poate părea universitară, dar de fapt este foarte importantă respectiv ca prin această abordare a căilor de afect uh, adverse, așa numita Adverse Outcome Pathways, um, există un uh, proiect care se bazează pe lanțul de efecte de la moleculă până în organism care să creeze efectul advers. Cred că această abordare ar putea să ne ajute să ne axăm pe o strategie care nu se bazează pe uh, uh teste animale, rapidă. Deci aceste căi de efecte adverse ne-ar putea ajuta să înțelegem în ceea ce privește efectul uh, advers scontat, rezultatele uh, textelor in vivo actuale și să vedem dacă uh, e nevoie de noi uh, teste sau de noi cercetări. Și, în fine, dacă uh, mecanismul acestor teste animale ar putea să fie uh, transferat uh, la un test uman cu efecte adverse scontate. O altă pasă importantă ar fi să încercăm să avem un test căi de efecte adverse cantitative să vedem, de exemplu, uh, de câte enzime de inhibiție uh, e nevoie pentru a uh, declanșa un mecanism de atenuare a acestor perturbatori endocrini. Deci dacă compilăm mm, cunoștințele existente, cred că putem să atingem acest obiectiv ambițios. Și, în al doilea rând, trec foarte repede pe aceste uh, diapozitive pentru că aș dori să mă acces mai mult pe concluzie. Deocamdată, abordarea actuală acoperă un spectru important, dar limitat de uh, căi de De exemplu, estrogenii, uh, androgenii, tiroida, foarte importante, dar dacă vorbim de perturbatori uh, endocrini, trebuie, și aici voi fi foarte peșleau, Uh, trebuie să vorbim și despre diabet. Nu putem să lăsăm deoparte diabetul uh, și uh, toate bolile ale sistemului endocrin. Există dovezi răzlețe că substanțele chimice pot duce în timp la boli precum diabet, boli ale pancreasului, ficatului și așa mai departe. Deci, trebuie să avem o uh, monitorizare robustă, eficientă și predictivă a acestor noi uh, substanțe chimice pentru a vedea dacă ele sporesc uh, riscul acestor uh, probleme foarte importante din punct de vedere al sănătății publice. Mă bucur că cineva s-a referit uh, la acest uh, aspect înainte și ajung la diapozitivul final. În calitate de cetățean european, mă bucur de faptul că trebuie să identificăm uh, perturbatorii endocrini. Dar, în viața reală, nu putem evita evaluările de risc. Și mă bucur de faptul că în dezbaterea dinainte s-a vorbit despre moștenirea, deci de tot, toate aceste substanțe chimice care persistă în mediu. Există substanțe uh, care au fost interzise de mult timp, dar care continuă să aibă un efect negativ asupra mediului și asupra sănătății umane și care creează probleme uh, de sănătate, probleme în lanțul alimentar și uh, probleme de mediu. Ce putem face? Nu putem să interzicem apa sau alimentele sau cultura legumelor. Ar trebui să folosim o altă metodă deci uh, modul de acțiune, pentru a uh, uh, spori aceste strategii de reziliență în aceste zone, în aceste regiuni europene. Trebuie să alegem biomarcări, de exemplu, pentru a monitoriza starea de sănătate a populației animale și umane și, de asemenea, poate ce e și mai important sau relevant, trebuie să Uh, avem uh, date uh, orientate pe toxicologie. Deci e nevoie de recomandări cu privire la plaguri, pragurile tolerabile pentru a proteja populațiile respective. e un subiect foarte complex. Întotdeauna când un, vorbește un cercetător, toată lumea se teme, zicea, o leu, nu mai înțeleg nimic. Dar Acum aș dori să vorbesc pe înțelesul tuturor. Nu Uh, cred că ar trebui să uh, existe lacune uh, în ceea ce privește informațiile existente. Nu o să spun niciodată că e nevoie de uh, cercetări, de studii suplimentare cu privire la perturbatorii endocrini. Eu cred că avem nevoie de cercetare, dar uh, de o cercetare bine țintită, uh, adaptată obiectivului urmărit pentru a sprijini decizia de luată, deci, um, procesul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană și în întreaga lume, pentru că e un, e un proces mondial. Cred că ce face Europa uh, Orizont 2020 e un exemplu pozitiv uh, din acest perspectiv al unei științe adaptate obiectivului urmărit, dar cred că trebuie să încercăm și să identificăm uh, lacune uh, de cunoștințe uh, pe care trebuie să le uh, acumerim cu ajutorul agențiilor europene competente. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Continuăm acum imediat cu uh, domnul Daniel Dietrich de la Universitatea Constanț din Germania. Aveți cuvântul. Good morning. Here we are. Here we are. So Okay. So um, I'll start with the title. Încep cu titlul. Uh, substanțele sintetice perturbatoare endocrin în prezent nu reprezintă niciun risc pentru sănătatea umană atunci când uh, suntem expuși la ele. Ce înseamnă acest titlu cu adevărat? Dați-mi voie să explic. Here we go. Let's go back to... Definiții. Ce sunt aceste substanțe? Avem declarația din 2013, așa numită declarație Berlemo, apoi avem definiția OCD, nu prea contează. Sunt definite aceste substanțe, dar nu se face o distinție între uh, substanțele sintetice și cele care nu sunt sintetice, care sunt de, de origine naturală. Și nu se uh, definește un prag. Ce sunt substanțele așa zis naturale, substanțe perturbatoare endocrine, Tot ce conține zahăr, glucoză, saharoză, fructoză, izoflavonele din plante uh, sau bisfenolul F, ca de exemplu cel din muștar. Deci consumați aceste produse în fiecare zi. Care sunt pragurile până la ce substanțe aceste uh, substanțe pot să fie uh, din punct de vedere socioeconomic tolerate. ECA a vorbit despre reducerea expunerii. Comisia a vorbit despre dovezi. S-a vorbit și despre identificarea nivelului de risc și ECA a vorbit despre evaluarea riscului și gestionarea riscului identificat. Nu poți să gestionezi un risc decât dacă l-ai identificat în prealabil. Sunt doar așa câteva gânduri ca să vă dau un context. Apropo de aceste criterii de acceptabilitate, ce este acceptabil? Pentru că avem, de exemplu, în ce privește produsele alimentare, asemenea praguri de um, acceptabilitate. Mă gândesc la aflatoxine, care, de exemplu, știm că pot să uh, cauzeze cancer la un cetățean dintr-un milion, potrivit statisticilor. Uh, de dimineață s-a vorbit despre toate aceste boli asociate uh, expunerii la perturbatori endocrini, s-a vorbit despre cancer uh, uh, sub diferite forme, uh, sin- sindrom metabolic, uh, diabet, obezitate și așa mai departe. Și ca să nu fie totul uh, mai simplu de înțeles, uh, fără să uh, intru prea multe științifice, vreau să mă concentrez pe două afecțiuni. Încă o dată, colegul meu Alberto deja va vorbi despre AOP și există studii științifice și vorbim despre ce se întâmplă in vitro, vorbim despre uh, preadipocite, și despre celulele care devin uh, grăsime și duc la o acumulare a lipidelor și care apoi pot să uh, um, uh creeze o, o tulburare sistemică uh, și să cauzeze cancer. În ce privește celulele STEM? Ne gândim mai ales la receptorul de glucocorticoide și cum este acesta activat. Oare acesta intervine și dacă ar interveni, cum ar interveni uh, um, dezvoltarea fătului în timpul sarcinii. Dacă mergem și mai departe, și astea sunt date foarte recente, de săptămâna trecută, ce vă arăt eu aici este ce se întâmplă cu un făt. Avem o femeie însărcinată care ia medicamente, de aceea avem uh, tratament, care poate se îmbolnăvește, de unde termenul boală, care mănâncă, deci se alimentează, ceea ce va avea, bineînțeles, un impact asupra dezvoltării fătului, apoi baza uh, genetică și apoi mediul. Uh, și mediul e reprezentat de toți acești perturbatori endocrini și cum pot toți acești factori să influențeze dezvoltarea fătului. Ce vă alăt eu aici este destul de complicat, dar ce puteți să rețineți din aceste grafice este următorul lucru. o interacțiune între acest receptor pentru glucocorticoide și uh, ansamblul de substanțe uh, cu, de perturbatori endocrini. Noi ne uităm la o situație unei femei gravide care este expusă la o serie de medicamente pe care le uh, ia ca să trateze o boală. Și puteți să constatați că există o combinație între in vitro, in silico și in vivo experiențe, deci experiențe de aceste trei tipuri și care este indicele terapeutic. Și în ce măsură în timpul uh, sarcinii mama este expusă și fătul este expus și vedeți limita de expunere. Și uh, care este diferența de expunere între mamă și făt. Și s-a de, de, definit un factor de la uh, 300 până la 10.000. Următoarea întrebare. Daizin, genistin, uh, uh, glucocorticoide, toate acestea sunt uh, receptori care uh, inhibă absorpția uh, acestor substanțe chimice dar ne întrebăm cât sunt de puternici acest receptor, Și în ce estradiol, estron, reglementează uh, funcționarea acestui receptor uh, de glucocorticoide și uh, viceversa. Sau în... Uh, vreau să știu dacă fătul este expus la un nivel suficient de expunere la uh, BPA, genistin, dazistin, pentru că apoi dezvoltarea sa ulterioară să fie influențată. Ce vrem să facem noi acum este să înțelegem care este situația unei femei gravide în momentul în care este expusă și care este influența asupra uh, uh, hormonilor. Și vedem că uh, nivelul se schimbă în mod dramatic. Agenția pentru Medicamente din uh, Statele Unite a analizat această situație și și-a dat seama că uh, datele variază de la 1,61 la 81,1 nanomol, deci sunt cifre foarte ridicate și în funcție de fiecare substanță vedeți uh, cifrele. În același timp, ne-am uitat și la nivelul de daizin și genistin și acestea sunt între 10 și de 100 de ori mai scăzute decât nivelul de uh, estrogen uh, din organism. În comparație, nivelul de BPA este de 100 de mii mai scăzut de nivelul, decât de nivelul de estrogen din organism. Și întrebarea care o pun eu, s-ar putea, de exemplu, ca bisfenolul A să aibă un efect în timpul sarcinii? Ar trebui să fie de 100 de mii de ori Uh, mai activ decât uh, uh, receptorul de glucocorticoide. Și nu se întâmplă așa. Deci, așadar, e o chestiune legată de risc. Încă o situație pe care vreau să vă prezint este uh, un alt uh, subiect despre care discutăm. A, aveți date uh, legate de bisfenol A și bisfenol F, ca de exemplu substanța inclusă în uh, muștarul galben. Și vedeți că consumul de bisfenol F este mai mare decât cel de bisfenol A. Încă o dată se pune întrebarea, cât de important este atunci, uh, cât de, în ce măsură este reglementat bisfenolul A față de bisfenolul F și n-ar trebui să reglementăm în aceeași măsură și zahărul? Uh, Bernard spunea că ar trebui să avem o armonizare, dar eu spun că atunci trebuie să o facem pentru toate substanțele uh, toxice și contaminante, inclusiv zahărul. Există un program național de toxicologie apropo de uh, BPA. S-au făcut studii pe uh, uh șobolani. Uh, s-au întrebat în ce măsură bisfenolul A afectează uh, organismul șobolanilor și nu s-a ajuns la niciun fel de rezultat. Unele concluzii care încă așteaptă să fie analizate între egale au, au arătat o, o cifră foarte mică de câteva micrograme și atunci ne întrebăm, chiar avem o problemă cu BPA-ul? Deși uh, s-a vorbit mult în presă despre această substanță. Încă un grafic. Un alt exemplu unde doar dacă ne folosim bunul simț, apropo de uh, DTA, DDT, mă scuzați, și DDE, s-a vorbit foarte mult despre DDT și DDE și de faptul că au um, un efect asupra cazurilor de uh, obezitate și de diabet. Dar vedem de fapt că în uh, populația europeană nivelul acestor substanțe în uh, uh, laptele de mamă a scăzut și a ajuns la valori infime. Acestea sunt cifrele de la OCDE. Puteți le găsi și singuri. Unde avem obezitate și unde folosim, încă folosim DDT și vedem că în China, India, India Indonezia, care încă au folosit DDT-ul în uh, concentrație foarte mari, nu au o problemă cu obezitate, dar avem probleme cu obezitatea în toate acele țări care, de fapt, au interzis DDT-ul uh, în urmă cu 20 sau chiar 30 de ani. Deci, încă o dată, trebuie să dăm dovadă de bun simț. Uh, o concentrație infimă în niciun caz nu declanșează un răspuns de amploare. Este o contradicție a unui adevăr științific. Am spus acest lucru apropo de substanțele endocrine, perturbatoare endocrine uh, de sinteză. Dar ce se întâmplă cu uh, cele naturale? V-am pus într-un grafic diferența uh, între nivelul cazurilor de obezitate și consumul de zahăr în Statele Unite și, de asemenea, o comparație între cum au evoluat uh, lanțurile de start uh, de fast food și conținutul caloric al uh, alimentelor. Și vedem că când faceți comparația între graficele de stânga și cele din dreapta, vedeți că conținutul de grăsimi, conținutul de uh, zahăr ingerat au crescut foarte mult și aceștia sunt, acestea sunt motivele pentru care au crescut și cazurile de uh, diabet 2. Revin la ce s-a prezentat azi dimineață. Au existat mai multe publicații unde s-a vorbit despre costuri de miliarde și milioane de euro pentru sănătatea uh, populației europene din cauza uh, expunerii la perturbatori endocrini. Noi am privit, uh, am analizat acest studiu și nu ni se pare că este uh, valid din punct de vedere științific și nu este fondat. Care este problema? Nivelul de expunere la uh, BPA, DDE și EDC este mult prea scăzut uh, ca să existe vreo consecință asupra fătului sau asupra copiilor. Nivelul de expunere la izoflavone ar putea să aibă un efect endocrin, expunerea la EDC, uh, uh, la substanțele um, um, perturbatorii endocrin naturale, precum zahărul, poate să aibă efecte nedorite asupra sănătății, clar, și la fel și cu uh, um, nivelul caloric al hranei, care de asemenea are efecte negative asupra sănătății. În ceea ce privește uh, efecte asupra sănătății a perturbatorilor endocrini, pot să afirm cu siguranță și cred că majoritatea uh, uh, toxicologilor sunt de acord cu mine și tocmai am participat la o conferență. Cel mai bine este să se dea un răspuns bazat pe un prag, cu excepția substanțelor naturale perturbatoare endocrine, precum izoflavonele, bisfenolul F și zahărul, pentru că uh, boli foarte bine cunoscute uh, nu pot să fie uh, asociate expunerii la uh, perturbatori endocrini uh, uh, chimici, pentru că s-au găsit niveluri foarte scăzute în persoanele care au fost expuse la aceste substanțe. Și orice fel de reglementare a acestor substanțe ar trebui să țină cont de o, o serie întreagă de factori, să se bazeze pe cauzalitate și nu pe uh, potențiala ca autoritate. Trebuie să se gândească la adevărata, la uh, uh, adevăratul risc pe care reprezintă substanțele respective, să se gândească la adevăratul nivel de expunere a oamenilor pe mai multe grupe de vârstă și mai ales să țină cont de explicațiile cele mai uh, viabile și dacă există o uh, legătură de cauzalitate între expunerea acestei substanțe și boli. Vă mulțumesc, domnule profesor. Întreb uh, personalul dacă am pregătit conferința, videoconferința, da? Foarte bine. Vă dau cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați membri ai comisiei, dragi colegi, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să iau cuvântul astăzi pentru a discuta despre perturbatorii endocrini. Ce știm despre aceste substanțe? Sistemul endocrin este sistemul de comunicare al corpurilor responsabil pentru a răspunde la schimbările condițiilor de mediu. Aceste răspunsuri sunt de obicei tranzitorii și rolul sistemului endocrin este să revină la status quo în momentul în care condițiile redevin uh, normale. Însă, la fel ca și sistemul imunitar, rolul sistemului endocrin în la începutul vieții este să stabilească ce înseamnă status quo pentru a răspunde la condițiile de mediu în schimbare. Domnul președinte, vă rugăm să citiți puțin mai rar, pentru că interpreții au altfel uh, dificultăți în a vă urmări. Deci perspectiva clasică asupra sistemului endocrin este că este vorba de o serie de glande care comunică între ele prin um, secreții de, de substanțe chimice care funcționează ca uh, uh, transmițători prin uh, sistemul sanguin. Dar există și alte uh, organe importante, cum ar fi aparatul uh, digestiv și alte semnale chimice locale care nu Uh, presupun uh, intervenția uh, sângelui, sistemului sanguin. Și atunci, de ce ar trebui să ne îngrijoreze perturbarea endocrină? E bine, aceasta intervine când aceast, aceste comunicări nu se mai uh, desfășoară în mod adecvat și există semnale că acest lucru se întâmplă. Mai multe boli uh, care uh, sunt implicați hormoni, devin tot mai prevalente, de exemplu, cancer, diferite tipuri de cancer hormonal, cum ar fi cel de sân, de prostată sau de testicule, dificultăți de, de a se uh, procrea, limitarea numărului de spermatozoizi, de exemplu, dar și alte boli, cum ar fi obezitatea și uh, diabetul, de exemplu. Uh, Cancerul testicular este foarte prezent acum în, la bărbații cu vârste între 15 și 34 de ani. Ultimele stat, date statistice ne indică că în țările dezvoltate cancerul la sân s-a stabilizat la un nivel înalt, cele, nivelul crește în țările în curs de dezvoltare și există uh, uh dovezi tot mai multe că există o legătură cu uh, prezența perturbatorilor endocrini cu autismul, de exemplu, și scăderea IQ-ului. Schimbările rapide, din acest punct de vedere, ne indică că fenomenele tradiționale nu sunt, uh, nu explică toate aceste uh, modificări. Există dovezi care ne arată că stilul de viață este și el important și nu putem să spunem că motivele se leagă doar de o, o populație tot mai în vârstă. De fapt, pornind de la ultimele rapoarte ale OMS, nu s-a schimbat nimic uh, din punctul de vedere a riscurilor de mediu din anul 2002. Acest lucru înseamnă că progresele pe care le-am face pentru a combate Uh, bolile nutriționale au, au fost uh, eliminate prin faptul că nu am combătut la fel de bine bolile netransmisibile. Nu putem găsi o soluție rapidă. Multe dintre aceste boli au un caracter cronic și trebuie să fie tratate pe parcursul întregii uh, vieți, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru sistemele de sănătate. Primele etape ale vieții sunt foarte importante pentru viitoarea sănătate din perioada adultă epidemiologul uh, britanic David uh, Barker a articulat pentru prima dată această ipoteză privind uh, importanța primelor etape din viață, pornind de la femeile care au dat naștere copiilor după, după al doilea război mondial, copii care au avut, erau expuși unor riscuri mai mari de probleme de boli cardiovasculare și met- legate de metabolism. Hormonii s-a văzut că au un rol în orchestrarea unor modificări epigenetice pentru a răspunde schimbării mediului înconjurător. Unele dintre aceste efecte s-ar putea să fie transmită generațiilor următoare, chiar dacă acestea nu au fost expuse la substanțele uh, respective. Um, estrogenul, uh, de exemplu, este o dovadă în acest sens fet, fetele unor mame care au fost expuse la, acest, la această substanță s-ar putea să aibă uh, probleme legate de cancerul de, de sân, probleme de uh, fertilitate. Băieții s-ar putea să aibă cancer la testiculă și există dovezi că acest risc este prezent chiar și la nepoți. În rezumat, există dovezi convingătoare că uh, suntem uh, confruntați cu risc tot mai mare de a fi expuși unor, uh, unor uh, asemenea boli timp de generații. Nu există o singură cauză pentru aceste boli, ci mai mulți factori, cum ar fi nutriția, sedentarismul, stresul sau substanțele chimice. Și, uh, o, și trebuie să ținem cont de mixul tuturor acestor uh, factori. Uh, Însă astăzi ne interesează rolul substanțelor chimice. Este evident că expunerea la substanțe chimice ne poate afecta sistemul uh, uh hormonal. Deja din anii 30 s-au găsit substanțe chimice sintetice care ar putea să înlocuiască estrogenul uh, natural deci, um, cât de puternice sunt aceste substanțe? În anii 80, în anii 80 s-au uh, uh, elaborat mai multe teste in vitro pentru a uh, verifica un număr mare de substanțe chimice, pentru a vedea dacă pot să uh, imite est- estrogenul. Uh, Însă s-a ajuns la concluzia că nu sunt la fel de puternice ca un hormon uh, natural. În, la începutul anilor 90, colegul meu, dr. Silva și domnul profesor Kortenkamp au, au publicat uh, un articol Something from Nothing, ceva din nimic, și au demonstrat că un mix din 8 substanțe chimice, care fiecare în parte nu aveau un efect uh, în sine asupra sănătății, aveau un efect în uh, combinație cu celelalte uh, substanțe chimice. Și atunci s-a pus uh, întrebarea dacă suntem expuși uh, la un mix suficient de puternic de substanțe chimice pentru ca sănătatea să ne fie afectată. Deci, uh, puterea acestor substanțe chimice depinde de testele efectuate, de unde se acumulează în Uh, celulă în pereții unei uh, celule și așa mai departe. De exemplu, un grup uh, condus de profesorul Angel Nadal a, ajuns la concluzia că bisfenol A putea să fie la fel de puternic ca un estrogen natural în, în a elimina insulina celulelor beta pancreatice. Deci rezultatele testelor trebuie să fie interpretate cu mare precauție există un impact din partea substanțelor chimice. În anumite cazuri avem su- uh, suficientă dovezi în acest sens. De exemplu, o asociere între expunerea la pesticide și cancerul de, de, de prostată a fost confirmată în mai multe um, meta-analize uh, recente. De exemplu, există o legătură și între expunerea femeilor însărcinate la ftalată și reducerea distanței anogenitale uh, la băieți. Situația este complicată de faptul că oamenii și mediul conjurător sunt expuși în mod simultan și secvențial la mai multe substanțe chimice și uh, modelele de expunere sunt prea prost definite și s-ar putea să devină tot mai uh, complexe pe uh, Uh, parcursul uh, uh, timpului. Există expuneri acute, există expuneri în același timp la o, un cocktail de substanțe chimice diferite la nivel uh, redus și uh, există în același timp o multitudine de cauze posibile. S-ar putea să avem nevoie de decenii de cercetare pentru a colecta suficiente dovezi care să ne permită să cuantificăm impactul expunerii la acest mediu înconjurător și până când vom dispune aceste informații, vom fi avut nevoie de mai mult timp de, reg- de reglementare. se pune întrebarea dacă testele actuale de reglementare pot uh, detecta efectele de perturbatori uh, endocrin. Am uh, Într-un proiect recent am examinat efectele unor perturbatori endocrin. Doar trei dintre acestea au fost identificați prin un efort regulat de testare. Celelalte cinci au fost descoperite de cercetători cadrul de a stabili un uh, cadru de reglementare de testare nu a fost pregătit prea bine pentru a identifica perturbatorii uh, endocrini. Există anumite eforturi uh, sub auspiciile OECD, însă tu, toată lumea recunoaște că multe zone nu sunt cunoscute prea bine și că trebuie să facem mai mult din acest punct de vedere. Anul trecut am discutat perturbarea tiroidei la un eveniment împreună cu domnul profesor Mantovani. Testele actuale vor putea detecta anumiți perturbatori endocrini, însă nu pe toți aceștia, din punctul de vedere al impactului impactului cantitativ sau calitativ, nu suntem în situația în care putem să prezicem care va fi acest, acest impact. Și din punctul de vedere al expunerii, trebuie să ne gândim la faptul că suntem expuși la o, o anumită substanță sau la un mix de substanțe. În concluzie, poluarea chimică nu este singurul factor îngrijorător în spatele problemei legate de bolile care nu sunt transmisibile. Există și, alte, și alți factori, uh, nutriția, activitatea uh, fizică, însă, din punctul de vedere al substanțelor chimice, există dovezi că modificări în comportamentul personal au un impact limitat pentru a, uh, față de expunere. Și opinia publică, cetățenii depind de politicieni pentru a-i proteja. Vă mulțumesc. Thank you, Professor. Indeed, am uh... Okay, very well. So we are... Uh, mulțumesc foarte mult. Ne aflăm la începutul sesiunii de întrebări și răspunsuri. În prima rundă voi da cuvântul colegilor eurodeputați. Domnul Hoitemai a cerut cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. fac parte din ambele comisii. Am sosit la această dezbatere pentru că mi se pare foarte interesant să vedem uh, uh, știința din spatele uh, argumentației, dar am auzit două versiuni diferite. Poate că ar fi bine să vă dăm cuvântul ca să reacționați, pentru ca să ne spuneți care considerați că sunt punctele comune și care sunt diferențele în abordarea dumneavoastră. Domnul uh, Andrie, acum. Andrieu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc uh, experților noștri pentru calitatea intervențiilor și pentru faptul că au dat dovadă de moderare, de temperare în intervențiile lor. E uh, aceeași atitudine pe care trebuie să o adoptăm și noi, legiuitorii, dacă vrem să cântărim aportul uh, științei. Dar, uh, încă o dată, salut uh, calitatea intervențiilor, dar când văd moderarea cu care analizează situația, îmi dau seama cât de greu, cât de greu este misiunea Comisiei. Pentru că există foarte multe verbe la condițional, foarte multă modestie, pentru că e vorba de un subiect extrem de complex și, pe de altă parte, avem de-a face și cu certitudini științifice și noi ne aflăm între uh, ciocan și nicovală. Mm, trebuie să vedem uh, ce mai trebuie să facem uh, pentru a face un progres în acest domeniu al subiectului complex al perturbatorilor endocrini, ai pesticidelor și așa mai departe. Uh, și trebuie să tranșăm și pe baza, pe baza vizelor comisiei. Dar pe mine ce mă interesează e principiul precauției. În acest moment uh, mă întreb dacă nu ar fi bine să revenim uh, la definiția colectivă a principiului precauției, pentru că miza, s-a repetat acest lucru, o reprezintă sănătatea umană, sănătatea acestei de milioane de cetățeni. Și aici trebuie să acționăm. Deci constatăm pe de o parte că există o lume în care agricultura a fost văzută ca un domeniu uh, ca oricare altul. Agricultura generează alimente care uh, acționează asupra sănătății umane și asupra mediului. Poate că ar trebui să revizuim uh, cei 54 ani de politică agricolă comună uh, și să tratăm acest sector de activitate ca unul cu totul și cu totul specific și să arătăm că uh, legătura între sănătatea animală, umană și agricultură este foarte strânsă și avem de-a face și cu bunuri comune, apa, sănătatea, aerul și așa mai departe, că nu e vorba, nu e vorba de subiecte neînsemnate și că noi, politicienii, trebuie să acționăm puternic. Dar, în orice caz, uh, miza reprezintă modelul, modelul de societate uh, pe care ni-l dorim, pentru că știm că viitorul agriculturii trece prin uh, liber schimb, prin exporturi și așa mai departe și mulțumesc domnului Dietrich pentru tot ce a spus în legătură cu alimente, zahăr și sănătate. Știm că uh, Uh, chimia sau uh, cei din uh, industria agroalimentară au mers prea departe. Vedem, de exemplu, că zahărul sau conservatorii au un impact asupra sănătății umane prin obezitate și așa mai departe. Deci trebuie să avem noi politicienii o vedere de ansamblu și să vedem ce putem mai face din punct de vedere științific pentru a Uh, păstra modestie, modestie dar uh, Uh, pentru a fi și foarte responsabil. Deci cred că ar trebui să revizuim uh, prioritățile noastre politice. Sănătatea umană e prioritatea noastră, e pe uh, locul 1 în lista priorităților sau, din contră, concentrarea economiei, rezultatele, finanțele care au întietate în fața sănătății umane. Și în săptămânile, lunile viitoare va trebui să avem această dezbatere dacă vrem să venim cu răspunsuri. Pentru că acest subiect este foarte complex și uh, e, se află în miezul Uh, problematicii de astăzi. Vă mulțumesc pentru inițiativă, pentru că ne pregătiți, uh, arați pământul pentru dezbaterea pe care va trebui să o avem. Trebuie să ținem cont uh, și de poziția lumii științifice, dar noi, legiuitorii, trebuie să ne facem propria opinie și, să, și apoi să nu ne înșelăm în ce privește obiectivele. Președintele, eu sunt biolog de formație. Vă pot spune doar uh, o certitudine, nu există certitudini. Și apoi la baza științei uh, se află ipotezele, iar aceste ipoteze trebuie puse sub semnul întrebării. Așa funcționează știința, pentru că dacă nu ai de-a face cu credințe, cu politică, răspunsul la întrebările dumneavoastră va fi foarte greu de dat, dar în orice caz, doamna Evi are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vă spun că în regiunea Veneto, ieri, a fost dat semnal de alertă pentru poluarea cu um, um, perfluor. Este un semnal de alarmă care ne îngrijorează foarte tare pentru că a fost emis la nivel local și bineînțeles că și cetățenii sunt îngrijorați și a fost um, confirmat uh, această stare îngrijorătoare, inclusiv de uh, autorități, de Parlament și noi acum uh, încercăm să punem presiune asupra Comisiei, să o tragem de mânică ca în sfârșit să ia măsuri ca să evite expunerea la aceste substanțe care sunt perturbatoare endocrine. Știm că este un subiect complex, care are multe fațete și este greu să îl reglementăm, să îl încadrăm. Și mi-aduc aminte ce au spus și colegii că poluarea mediului, uh, um, că e vorba despre apă, aer, soluri, uh, cu substanțele pe care le folosim zi de zi din cauza obiectelor din viața de zi cu zi, este de fapt uh, un adevărat teren minat. Până în prezent, am crezut că eram în siguranță și, de fapt, ne dăm seama din ce în ce mai mult de cât de multe pericole se ascund în aceste obiecte obișnuite și mai ales pericole pe care le lăsăm moștenire viitoarelor generații. Și ar trebui să ne gândim la aceste lucruri când uh, vom gândi uh, viitoarele politici și viitoarele proiecte legislative. Vreau să mă refer la rolul pe care trebuie să-l joace știința. Și în ce stadiu ne aflăm? Uh, uh, am o întrebare pentru experții noștri referitor la rolul public pe care trebuie să-l joace cercetarea. Pentru că deseori interesele private se amestecă și pot să orienteze alegerile politice și legislative. Deci eu îi întreb pe experți dacă nu consideră că rolul cercetării științifice ar trebui să fie evidențiat și să reușim să obținem ca oricare decizie luată să se bazeze în exclusivitate pe studii științifice care uh, să fie rezultatul muncii între egali și a, a evaluării între egali și să existe o participare a întregii comunități științifice, ca să nu existe uh, opacitate. Încă o întrebare privitor la proiectul pe care profesorul Mantovani l-a citat, care este finanțat de Orizont 2020 Puteți să dați mai multe informații? Ce părere aveți dumneavoastră? Pentru că mie mi se părea că era o propunere bună, un proiect bun și mi-ar fi plăcut să am mai multe informații. Și cred că aceasta este direcția pe care trebuie să o luăm, pentru că până la urmă uh, e vorba despre Uh, un proiect care se ocupă și de sănătatea animalelor, pentru că testele făcute pe animale deseori au falsificat uh, rezultatele, rezultatele uh, studiilor științifice. Mulțumesc, într-adevăr va fi foarte interesant să vedem ce părere au paneliștii noștri pe ce privește diferențele între știința academică și știința aplicată. Mă bucur că avem această dezbatere. Doamna Rojie, următoarea pe listă. Mulțumesc. Da, într-adevăr, intervențiile au fost foarte interesante. Ceea ce uh, ilustrează complexitatea uh, subiectului. Foarte greu de identificat cauzele și să înțelegem mecanismele care intervin. Dar uh, și ultima intervenție mi s-a părut foarte uh, clară din acest punct de vedere. Avem dubii în ceea ce privește mecanismele sau uh, intensitatea acestor perturbatori, dar totuși am impresia că totuși domnește consensul, respectiv că există efecte uh, ale acestor uh, substanțe și consecințe. Cine e de vină? Aici încă va trebui să mai uh, aprofundăm și să investim uh, mai ales uh, din fonduri publice, deci în cercetarea publice, publică, pentru a uh, ajunge la, o, la cunoștințe mai uh, uh fine. Dar noi nu suntem cercetători, Sigur că poți să fii uh, cercetător la bază, dar în calitate de politician trebuie să iei uh, o decizie. Trebuie să ții cont de uh, nuanțele cercetării științifice, dar trebuie să ții cont și de practicile cu care te confrunți în viața de zi cu zi. Industria are foarte multe opțiuni la dispoziție și consecințele pot să fie foarte grave și, așa cum spunea Eric Andriu, nu putem să ne refugiem în spatele complexității cercetărilor sau a nuanțelor, pentru că realitatea ne aduce cu picioarele pe pământ. Și avem și linii clare în deciziile pe care trebuie să le luăm noi, uh, decidenții politici, uh, printre care principiul de precauție. Toată lumea pare să fie de acord că există un impact al acestor substanțe, efecte. Sigur, cauzele complexe trebuie să fie determinate, dar, în orice caz, Comisia Europeană și noi vor trebui să uh, ne bazăm pe principiul de precauție în ceea ce privește lista criteriilor și uh, ocrotirea sănătății umane. Sigur că cunoștințele trebuie să fie aprofundate, întotdeauna sunt uh, utile, cercetarea științifică este foarte importantă și utilă pentru noi, dar haideți să nu răsturnăm lucrurile mecanismul de uh, decizie, de exemplu. Sigur că e important să avem cunoștințe cât mai fine, dar există principii și o preocupare și o ierarhie între preocupare și sănătatea cetățenilor trebuie să fie prioritatea cu numărul 1 în decizia noastră. Mulțumesc! Mulțumim! Cred că experții sunt uh, dornici uh, să intervină cu răspunsurile, deci uh, vă rog, domnule profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, în primul rând, pentru întrebări. O să încerc să reacționez la o parte dintre ele. Prima dintre aceste întrebări se referă la uh, uh, dubile evidente și logice ale unor persoane care sunt confruntate cu diverse opinii în comunitatea științifică. Așa cum spus, fiecare dintre noi a venit cu o altă versiune a aceleiași povești. E parțial adevărat, dar și parțial exagerat. Ă, știința întotdeauna a lăsat loc pentru dezbatere. Dar știința nu trebuie să permită o dezbatere la nesfârșit. Deci dacă faci știință de reglementare, transpunerea cercetării în ă, într-un sprijin științific, o bază științifică a deciziilor, atunci trebuie să ajungi la o concluzie. Și în acest sens domnește consensul. Ă, consensul, prin definiție, nu e unanimitate, ci e contribuția tuturor ă, contribuțiilor. Deocamdată domnește uh, consensul că acești perturbatori endocrini sunt o problemă, reprezintă o problemă ca atare, pe care am încercat să o identificăm. Deciziile, deci politica europeană ia decizii tocmai uh, în funcție de identificarea acestor substanțe chimice. Dar, așa cum am încercat să explic în intervenția mea, și nu vorbesc decât în numele meu. Evaluarea de risc în situații atât de diverse nu poate să fie evitată. Și dezbaterea actuală vizează un aspect. Deci când e nevoie de evaluare de risc, cât de departe ar trebui să ne limităm cât de stricte ar trebui să fie uh, legile de protecție. Și pentru expunerea uh, prelungită, dacă considerăm că avem de-a face cu un risc real pentru sănătate. Răspunsul meu, eu nu sunt epidemiolog și nu am dorit să mă refer la acest subiect, dar răspunsul meu, după ce am ascultat uh, sau am constatat studiile unor colegi mai experți în domeniul studiilor pe animale. Deci concluzia e, exprimată în mod moderat, e că s-ar putea să avem o problemă. Cel puțin pentru organismele în curs de formare, de dezvoltare. Și nu vreau să-i dau apă la moară uh, prietenului meu, Daniel Dietrich, dar cred că va reacționa mai, uh, poate chiar mai virulent decât mine. O a doua concluzie avem uh, studiile industriale, uh, relațiile între studiile industriale, uh, comunitatea academică și știința aplicată și de reglementare. Eu cred că problema acestei reacții e că identifică o nevoie. În Uniunea Europeană, de exemplu, se face cercetare în cadrul Orizont 2020, să luăm doar un exemplu. Uh, e nevoie de ședințe de reglementare în domeniul uh, substanțelor uh, chimice, în domeniul securității industriale, al securității și al siguranței la locul de muncă și al siguranței de mediu, ar trebui să ție să fie luată în considerare. Deci, sigur, unul ar trebui să vizeze doar perturbatorii endocrini, dar Uh, perturbatorii endocrini uh, e un domeniu în care va fi nevoie de mai multă cercetare, pentru că astfel, sau doar astfel, am, vom avea cercetare finanțată din fonduri publice și cunoștințe pentru ca ele să uh, fie folosite ca bază pentru procesul de evaluare. Nu cred că ar trebui să evităm studiile efectuate de către industrie, de exemplu. Apropo, și aici o să fiu cam uh, uh din topor, industria nu are niciun interes pentru a, uh, de a uh, produce rezultate măsluite. Sigur că până la un punct își pot apăra produsele, dar n-au niciun interes să Uh, creeze uh, probleme uh, suplimentare prin rezultate falsificate. Deci, cred că trebuie să ajungem la un echilibru între testele de reglementare care sunt efectuate de industrie și cercetarea finanțată din fonduri publice. Nu să mă refer aici la, sau nu o să uh, Uh, să, să laudă proiectul nostru. Eu sunt uh, uh, parte, participant, deci ar fi un conflict de interese, dar e o vorba de un proiect care tocmai asta încearcă să acopere toxicologia, știința de reglementare pentru a veni cu rezultate sau o abordare bazată pe mecanisme rapide și eficiente. Deci o abordare, practic, până la urmă, pe care o apăr eu și uh, rezultatul uh, e un proiect care vizează întreaga Europa, e un, proie- e un proiect uh, uh, imens, dar nu e singurul, el face parte dintr-o abordare uh, mai vastă. Mă opresc aici pentru a le permite și colegilor să reacționeze. Mulțumesc. Mulțumim, domnule profesor. Acum dăm cuvântul domnului profesor Dietrich uh, pun o problemă uh, aceștia perturbatori endocrini sau nu? Oh, then, okay. Da, acum toată lumea se va uita la mine. Nu vreau să uh, am o opinie prea uh, opusă uh, cele exprimate de Albert. Colega noastră, doamna Rozia, a pus și eu o întrebare cam în același sens cu cele care mi-au fost adresate mie. Poate că ne-a scăpat din vedere ceva. Cei trei oratori au vorbit despre o combinație de uh, aspecte. Există aspectul cantitativ, care, bineînțeles, este foarte important. Alberto a vorbit despre aceste căi și cât de importante sunt, apropo de cantitatea vizată și care va fi disponibilă, la care va fi expus un făt, de pildă. Deci cantitatea și momentul. Colegul meu a vorbit despre estrogenul uh, care se poate transmite de la o generație la alta. Dar și aici există un prag. Știm de la milioane de femei care au fost tratate, nu îmi cereți cifra exactă, dar știu că uh, 5% doar dintre ele au fost afectate și restul nu. Chiar câteva generații mai târziu. Deci, E o chestiune de doză și de putere a substanței respective. Doamna Rozie, dacă ne uităm în urmă cu 50 de ani, a existat un studiu american, îl numim Mega Mouse Study, și ideea era dacă uh, clorul era de asemenea o substanță care putea să aibă efecte uh, de la o generație la alta. Da, vă rog să vorbiți în microfon, spune domnul președinte. Da, vreau să mă adresez oamenilor. În acest stadiu s-a dovedit că, da, că substanța putea să fie, uh, să afecteze mai multe generații la rând și concluzia ar fi fost că trebuie să le interzicem. Dar, încă o dată, doza contează. Era vorba despre sarea de masă. Deci, încă o dată, ce contează este uh, cantitatea pe care o ingerăm, doza la care suntem expunem și să vedem dacă atunci reprezintă un risc sau nu. Colegul meu a vorbit despre o combinare a efectelor, am vorbit și eu despre o combinare a efectelor între flavonoide, de exemplu, uh, uh, hormonii din organism și substanțele chimice perturbatoare endocrin. Dar există cu adevărat un risc? Cred că trebuie să punem această întrebare într-un context, așa cum facem cu toate celelalte uh, subiecte. Copiii mei, nepoții mei sunt expuși la substanțe uh, cancerigene când mănâncă pâine, carne, uh, alune, smochine, dar există un anumit nivel care este acceptabil din punct de vedere socioeconomic. Și dacă acest nivel este uh, depășit, avem legislație care ne permite să uh, interzicem, să scoatem de pe piață aceste produse. Și când colegul meu Benel spune că trebuie să existe o armonizare, sunt de acord, sunt foarte de acord. Dar spun că trebuie să facem pentru toate substanțele. Ce să vedem care este riscul real. Eu consider că dacă ne concentrăm doar pe anumite substanțe și un număr mic de substanțe, e ca și cum uh, uh, ne-am concentrat asupra copacului și uităm pădurea din spatele lui. Dacă am acționa și am ține cont de toate substanțele, atunci ar exista cu adevărat niște consecințe. Studiul epidemiologic a arătat că există probleme. Eu nu sunt convins că vin din, ca, din uh, cauza substanțelor chimice perturbatoare endocrin, ci eu cred că vin din uh, efectul de cumul între aceste substanțe și uh, uh, substanțele naturale conținute în alimentele pe care le uh, consumăm, pentru că regimul nostru alimentar s-a schimbat foarte mult, de unde și problemele cu obezitatea și diabetul de tip 2. Sper că am răspuns la întrebări. Mulțumesc, domnule profesor! Mai avem uh, pe doamna profesoară Martin online? Da. Dacă doriți să reacționați și încă o dată vă rog frumos să nu vorbiți foarte repede. Da, îmi cer scuze. Da, există chestiuni de sănătate publică și nu se poate da un singur răspuns. Nu putem să spunem că doar uh, substanțele chimice cauzează aceste boli și ca să reacționez la uh, uh, chestiunea dozelor, cred că și momentul este important. Dacă mi-aduc aminte, uh, cu precizie, a existat o controversă despre uh, Uh, uh, medicamentul ESA pentru că s-a văzut că chiar și la persoane care iau, luau o, o cantitate foarte mică au, au avut apoi probleme și că uh, femeile care, de exemplu, luaseră acest medicament înainte să rămână însărcinate au fost de asemenea afectate și altele n-au fost deloc afectate. Deci nu e numai doza care contează, ci și momentul în care substanța respectivă este ingerată. și trebuie să ne gândim dacă avem cunoștințe uh, cuprinzătoare și perfecte despre proprietățile substanțelor chimice și uh, uh, consecințele expunerii la aceste substanțe chimice. Răspunsul este că nu avem astfel de răspunsuri precise, cuprinzătoare. Noi, uh, cercetătorii, uneori găsim consecințe la care nu ne așteptam și uneori uh, găsim că există uh, Um, consecințe negative în urma expunerii unor substanțe la care nu ne-am fi așteptat. De exemplu, recent în presa din Britanică se vorbea despre um, microparticule de plastic din apa care se vinde în sticle, în sticlele de plastic. Deci e clar că nu avem, uh, nu deținem știința absolută, nu putem decât să aplicăm, aplicăm principiul prudenței. Există foarte multe definiții diferite a principiului precauției dar marea majoritate menționează faptul că deciziile trebuie să fie proporționale și eficiente. Nu e o chestiune științifică, nu este ceva ce trebuie să rezolve cercetătorii, ci decidenții politici, din punctul meu de vedere. În ce privește rolul cercetării finanțate din bani publici, <clears throat> cred că este important Nu sunt împotriva um, finanțării din surse publice într-o mai mare măsură și să existe un adevărat uh, impact al acestor studii asupra uh, legislației și uh, sunt conștientă de un, uh, faptul că există o amestecare a industriei și um, care încearcă să-și apere interesele. Am văzut acest lucru mai ales cu industria farmaceutică. <clears throat> Dar în ce privește consecințele uh, substanțelor chimice, nu, putea, nu poate decât să încurajez uh, efectuarea de studii în mod uh, constant. Cam atât uh, din partea mea. Sper că am răspuns la toate întrebările. To London, but I see Professor Dit. Mulțumesc. Văd că dom- mulțumesc doamnei Martin. Văd că domnul Dietrich ar dori să reacționeze, dar nu aș dori să reacționez doamnei Martin. Dați a spus ce se întâmplă cu cercetarea științifică și cea pe, în domeniul re- reglementării și aș dori să vă răspund. Impresia mea este că în acest moment dispunem de suficiente instrumente care să ne permită să mergem înainte cu reglementarea acestor uh, compuși uh, chimici din perspectiva reglementării. Și dacă nu dispunem de instrumente suficiente, putem să introducem elementul incertitudinii pe care să-l definim astfel încât să putem progresa. Atunci când discutăm despre domeniul științific, este cu totul altceva când formulăm uh, întrebări pe care dorim să le testăm, indiferent de impactul asupra reglementării sau nu, trebuie să facem o diferență între cele două situații. Ce mi-aș uh, dori eu să evităm este ca uh, eurodeputații să plece de la această audiere că nu există suficiente dovești științifice pentru a lucra, pentru a face față acestei probleme actuale. Din potrivă, există suficiente uh, date științifice, nu doar în Europa, dar și în SUA. Programul TOX 21 sunt și alte programe uh, imense uh, la care, au lucrat, uh, la care au lucrat autoritățile americane și putem să comparăm uh, informațiile europene cu cele americane și în ceea ce privește uh, punctele uh, menționate de Roberto la la uh, tiroidă, s-ar putea să mai avem nevoie uh, de două, trei elemente pe care să le ex- examinăm, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să ne preocupăm și nu putem să facem ceva uh, pentru tiroidă, pentru că avem dovești științifice suficiente. Vă mulțumesc, domnule profesor. Noi avem această problemă minoră că până la urmă va trebui să ne confruntăm cu o situație precum documentele Monsanto, care nu ne garantează decizii lipsite de erori până la urmă. Ah, ok. <laughs> uh, Bernard, you want to react from Doamna Bernard, de la prima rundă, doriți să reacționezi? Doriți să reacționați? Mulțumesc, dar aș dori să reacționez la multe chestiuni, o să mă limitez însă la una singură. Domnul Dietrich nu înțelege de ce bisfenolul A a fost identificat ca o substanță cu preocupări majore. Cred că este un exemplu bun că poate exista un consens în acest caz. Este vorba de Comisia, Comitetul Statelor Membre, un comitet special în care, din care experți de peste tot din Europa trebuie să iau o decizie consensuală dacă o substanță suscită preocupări majore și în cazul bisfenol A a fost o decizie unanimă. Afectează funcția reproductivă, s-a spus că modifică memoria, capacitatea de învățare și duce la o incidență sporită a diabetului de tip 2, pe lângă alte uh, elemente interesante. Foarte bine. Vă mulțumesc, domnul profesor Mantovani. Dacă îmi permiteți să mă copiez, să mă autocopiez pornind de la cele spuse de Daniel suntem în dezacord pe marginea multor lucruri, dar suntem de acord pe marginea unor uh, elemente esențiale și un mesaj uh, esențial este că trebuie să evităm să ne înnecăm în această complexitate. Există posibilități de ajustare, există suficiente motive pentru a nu uh, amâna decizii pentru protejarea mediului înconjurător și a sănătății umane. pornind de la dovezi științifice. Nu ar trebui să amânăm uh, decizii pornind de la argumentul că ar fi nevoie de mai multe activi- uh, activități de cercetare. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Mai avem timp pentru întrebări din partea audienței. O să, o să dau cuvântul uh, la trei participanți. Văd că o persoană este interesată. Mai sunt și altele interesate să adreseze întrebări? Nu. Aveți cuvântul. Și vă rog să vă prezentați. Vă mulțumesc că lucrez împreună cu ONG-uri, cam fără rost. Dove- dovezile uh, privind uh, efectele perturbatorilor endocrini sunt foarte importante și criteriile pentru identificarea acestora sunt importante. Deci mă adresez Comisiei ECA. Este de la sine înțeles în domeniul științific să spui că testele de, de reglementare nu vor fi supuse unei revizuiri științi- științifice pentru că uh, trebuie, mm, este imposibil o revizuire sistematică în absența uh, revizuirii absolut tuturor dovezilor științifice existente. Mulțumesc. Domnule profesor, doriți să reacționați aceste întrebări din uh, public? Is that, is that me you are addressing? Okay. Pe mine mă întrebați? I'm afraid that you was only professor... Doamna Martin. Da, poate, cred că doar dumneavoastră ați ascultat întrebarea. Uh, ceilalți doi profesori cred că purtau o discuție între ei. Am un comentariu privind uh, revizuirea sistematică sau comentariul privind această revizuire sistematică. Nu sunt sigură că l-am înțeles pe domnul Tweedle. I think maybe he was, uh... Poate se referea la faptul că unele dintre aceste informații nu sunt, nu țin de domeniul public, ceea ce e o problemă. Pentru o literatură uh, cu re- revizuită interpares, din păcate, această problemă persistă și când vine vorba de informațiile generate de industrie, nu toate aceste informații sunt uh, făcute uh, publice. Și cred că există posibilități de a proteja drepturile de autor și de a uh, partaja informații care au consecințe importante pentru sănătatea publică cu opinia publică. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor! Ajungem la sfârșitul acestei discuții extrem de interesante și mulțumesc tuturor participanților, colegilor din Parlamentul European, experților uh, distinși pentru contribuțiile lor valoroase și pentru respectarea regulilor acestei audieri. O serie de petiții se referă la uh, uh, perturbatorii endocrini și ne atrag atenția că aceștia reprezintă o îngrijorare majoră pentru cetățenii europeni și cred că merită să ne concentrăm atenția asupra rolului cercetării științifice pentru a preveni um, impactul negativ al perturbatorilor endocrini pentru sănătatea noastră și a mediului înconjurător. Știți că Parlamentul European și comisiile Parlamentului European au fost și sunt un, uh, o forță conducătoare în instituțiile europene pentru a cere Comisiei Europene să, re, să reglementeze substanțele chimice. Bentazonul, de exemplu, a fost re, uh, reglementat, un compus chimic care are efectul de uh, a perturba sistemul endocrin. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, oamenilor de știință și dacă îmi permiteți o mică glumă, uh, o să traduc ce ne-a spus dumneavoastră. Ați spus că trebuie să vă ascultăm, însă nu sunteți siguri de nimic pentru că sunteți oameni de știință, aveți păreri diferite și responsabilitatea vă revine dumneavoastră, nouă adică. Deci vă mulțumesc foarte mult! și Comisia Europeană ce doriți să ne spuneți nu este atât de nostim și chiar aș aprecia dacă abordarea acestui subiect nu ar fi așa de sus față de noi și față de toată lumea. Și în acest mandat am avut Vă aduc aminte de moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene în anul 2016 privind, tocmai pornind de la perturbatorii endocrini. Poate data viitoare când discutăm acest subiect, vă veți gândi mai bine dacă Comisia Europeană a făcut tot ceea ce uh, i-a stat în uh, putere. Poate nu ar trebui să uitați acest uh, fapt simplu. două grupuri politice nu au susținut moțiunea de cenzură respectivă, însă data viitoare s-ar putea să, le, să susțină o asemenea moțiune de cenzură. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și o zi plăcută tuturor!